Dear colleagues and honorable guests, uh, today I have the pleasure. Stimați colegi și um, stimați invitați, astăzi am plăcerea de a prezida această audiere cu privire la probele electronice în uh, chestiuni penale. După cum bine știți, Comisia în 2018 a propus așa numitul pachet e-evidence, care se referă la uh, ordinele privind uh, probele electronice și armonizarea regulilor privind numirea reprezentanților legali în scopul colectării probelor electronice în procedurile penale și un regulament, deci nu o directivă, aia înseamnă că se aplică în mod direct fără nevoia unei transpuneri, de a crea un ordin european de prezentare care să permită unei autorități judiciare dintr-un stat membru să obțină diferite informații, e mail sau uh, mesaje pentru a identifica autorul unei infracțiuni direct de la furnizorul de servicii de la, din alt stat membru, fără ca statul membru respectiv să fie informat sau să facă parte din această procedură să facem în 10 zile dacă ar fi situație de urgență și de asemenea să creează un uh, ordin european în care o autoritate judecitoare să poată să ceară unui uh, furnizor de servicii și, sau uh, unui reprezentant legal să păstreze datele care sunt parte, parte din procedură astfel încât uh, ulterior aceste date să fie um, transferate în uh, temeiul asistenței judice reciproce sau în în uh, temeiul Ordinului de Anchetă European. Iată cea mai lungă propoziție pe care am spus-o vreodată în această comisie. Îmi cer scuze. Uh, avem un cadru care introduce cerința de numire uh, a unui reprezentant legal pentru furnizorul care prestează servicii în Uniunea Europeană. Um, majoritatea dezbaterilor se concentrează în acest moment pe regulament și președinția austriacă vrea să aibă o abordare generală. La Parlament au fost mai multe sesiuni um, de discuții, dar având în vedere complexitatea dosarului, am um, organizat astăzi o audiere care cred că încearcă să explice acest subiect unui public mai larg și încercăm să ne asigurăm că toți interlocutorii sunt uh, puși la curent. Comisia a a afirmat, printre altele, că noul sistem uh, va face să fie mai ușor și mai rapid pentru autoritățile judiciare și de aplicare a legii să obțină probele de care au nevoie pentru a încheta uh, și eventual să pună sub urmărire penală uh, făptași și eventual teroriști. Dar mai mulți experți în domeniul juridic și părți vizate au ridicat o serie de chestiuni juridice importante care sunt legate de plus valoarea instrumentului apoi uh, legate de sistemul actual, cum funcționează, apoi uh, uh, teritorialea exteritorială, de interferența cu alte sisteme, Uh, obligațiile în temeiul cartei um, și ce două proporționalitate, lipsa armonizării și standardele constituționale naționale, ca să nu numesc decât câteva astfel de aspecte. Având în vedere uh, sistemul acesta și efectele pe care ar putea să le aibă, probele electronice ar putea să devină principalul tip de probe în viitor. Ar înlocui alte tipuri de probe și este foarte important așadar pentru noi să organizăm o audiere publică în care să avem practicieni cetățeni, furnizori, persoane implicate în protecția drepturilor fundamentale. Deci este esențial să avem și o perspectivă de protecție a datelor cu privire la întreg dosarul. Și în era tehnologiilor moderne uh, apar noi uh, probleme legate de viața privată, iar această um, directivă se încadrează perfect în această dezbatere. Știm că dosarul cu probele electronice se află la um, intersecția în tehnologiilor noi, unei aplicări a legii eficiente și uh, chestiunea așa numitului uh, cetățean transparent, lucru care a fost subliniat în, uh, de Curtea de Justiție în uh, hotărârile recente. Au mai fost de asemenea discuții cu privire la viața privată, măsurile de precauție împotriva intruziuni în viața privată, discuțiile cu privire la noile provocări puse de crimă organizată și de terorism. Așadar, Sigur, pot să spun multe alte lucruri, dar nu o să fac acest lucru, o să las raportorul să explice și avem și o serie de invitați de seamă. Cred că ei ne pot explica mai multe despre acest subiect uh, foarte important și fascinant așa că le, le urez bun venit invitațiilor noștri. O să avem trei grupuri de intervenții, trei paneluri, așa cum se prezintă în ordinea de zi. Fiecare va avea o intervenție de 10 minute și apoi la sfârșitul fiecărui panel întrebări și răspunsuri. Mă bucur să dau cuvântul uh, raportoare noastre, Birgit Sipel. Avem uh, un raportor experimentat la dosarul acesta am spus că este unul, uh, un fel de piatră de hotar. Așa că, Birgit, îți dau cuvântul să demarezi sub discuția. Mulțumesc foarte mult, Claude. Domnule președinte, stimați colegi și uh, stimați invitați, îmi face o deosebită plăcere uh, Uh, să iau parte la audierea de astăzi și aștept contribuțiile. Aceasta se încadrează în procedura noastră în curs cu privire la pachetul uh, propus privind probele electronice. Uh, majoritatea colegilor uh, care sunt raportori din umbră sunt de față aici, dar și alții eurodeputați care sunt interesați de dosar. Pentru toți aceștia, această audiere reprezintă un instrument de colectare de informații în uh, perspectiva numeroaselor întrebări și probleme care se pun de propunerea privind aceste probele electronice, la care deja s-a referit președintele. Și în acest sens, aș dori să le mulțumesc acelor colegi care au trimis propuneri de vorbitori. Audierea de acum nu este prima uh, audiere aprofundată pe marginea propunerii comisiei. Deja am avut o serie de reuniuni interne, am discutat cu comisia, dar și cu experți în protecția datelor și experți uh, juriști. Uh, am avut reprezentanți de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, am vorbit și cu furnizori și sunt sigură că nu sunt singura, ci și ceilalți raportori uh, au avut o serie de reuniuni în bilateral cu alte părți interesate, cum ar fi forțe uh, forțe polițienești sau um, procurori. Acest dosar uh, reprezintă uh, un uh, aspect foarte important în cooperarea uh, juridică și de aplicare a legii și importanța sa nu va face decât să crească în instrumentele viitoare de cooperare în domeniul polițienesc și judiciar și având în vedere cât de importante sunt și cât de mult vor fi um, probele electronice în um, anchetele uh, penale, înțeleg um, nevoia de sporire uh, a um, mijloacelor, însă uh, Um, trebuie să reținem că această propunere reprezintă o noutate absolută în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră. Până acum, uh, instrumentele de mm, recunoaștere reciprocă s-au limitat uh, la recunoaștere reciprocă între două autorități judiciare din două sau mai multe state membre și am avut uh, Ordinul European de Anchetă și raportorul nostru este prezent aici, dar acest proiect de regulament propune o recunoaștere automată a ordinelor dintr-un stat membru de către mm, furnizori de servicii dintr-un alt stat membru sau chiar mai departe. Autoritățile unui al doilea stat membru ar fi notificate doar dacă furnizorul de servicii din statul respectiv nu ar răspunde. Acest regim nou um, pune o serie de chestiuni um, complicate cu privire la drepturi fundamentale, uh, generale, principii, măsuri de precauție și protecția datelor. Având în vedere caracterul sensibil deosebit al cooperării în materie penală, există și îndoieli cu privire la temeiul juridic al propunerii. După părerea mea, este clar că trebuie să existe un echilibru bun între instrumentele pe care le folosesc forțele de aplicare a legii și garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate. Ă, asta, așa cum s-a menționat, propunerea prevede o recunoaștere automată a ordinelor de divulgare sau de păstrare de către furnizorii de servicii dintr-un alt stat membru sau mai departe, inclusiv ordinele care vizează date sensibile, cum ar fi uh, date pe, uh, privitoare la conținut și metadatele. Știm că și metadatele pot să creeze un tablou destul de uh, detaliat al unei persoane și ale gândurilor sale cele mai uh, intime, cu unde se mișcă, care sunt obiceiurile unei persoane, ce citește, ce Um, la ce se uită pe internet uh, și așa mai departe. Deci, atunci când ne dorim să accelerăm regimurile de cooperare prin crearea de scurtături, trebuie să fim foarte prudenți ca aceste regimuri noi să nu submineze drepturile noastre de bază. Sper că această uh, discuție va veni cu contribuții utile în ceea ce privește nevoia practică de a avea un instrument nou uh, Uh, de asemenea că vom putea evalua bine instrumentele existente ca să, să evaluăm plus valoarea și să nu fim prea intrusivi și Sperăm că vom rezolva și chestiuni juridice dificile, cum ar fi dispoziția de drept penal din tratate, uh, standardele din cartă și CEDO și limitele pentru colectarea de date electronice și, de asemenea, în perspectiva aplicării um, legii extrateritoriale. De asemenea, obligațiile statelor membre, mai ales când e vorba de garantarea procedurilor um, și existența unor standarde comune și, în sfârșit, uh, să rezolvăm și niște chestiuni de ordin practic. Um, de exemplu, atunci când e vorba de capacitatea furnizorilor de servicii de a verifica autenticitatea și legalitatea ordinelor. Sper că vom avea cel puțin câteva um, răspunsuri suplimentare, astfel încât să luăm o decizie politică pe deplin informată și rațională ulterior. Mulțumim foarte mult, Birgit, pentru această prezentare și acum îi dau cuvântul domnului uh, dr. Bruce de la uh, Universitatea din Bonn care ne va prezenta uh, studiul lor cu privire la evaluarea pro propunerii comisiei cu privire la probele electronice. Acest studiu a fost um, făcut de la cererea comisiei noastre. Aveți cuvântul, domnule profesor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Summarize the findings of my study and... Am să încerc să mă limitez la 10 minute, ceea ce este foarte ambițios. Îmi promit însă să fac tot posibilul. Îmi uh, structurez prezentarea în trei părți, esența propunerii comisiei în ceea ce privește probele electronice, a doua parte valoarea adăugată și neajunsurile din această propunere totodată și închei cu câteva observații în ceea ce privește potențiale alternative și calea de urmat. Deci, în ceea ce privește conținutul și domeniul de aplicare uh, al propunerii comisiei cu privire la dovezile electronice, Termenul acesta este foarte uh, larg, dar uh, Comisia se referă la datele stocate și procesate de service provider. Pentru a accesa aceste date, propunerea ar trebui să se um, încadreze în cadrul de cooperare transfrontalieră cu noul regim de cooperare uh, directă și obligatorie între autoritățile de implementare a legii, pe de o parte, și service providerii care sunt uh, prezenți într-un alt stat membru, pe de altă parte. Și, uh, din acest punct de vedere, propunerea vine cu două noi instrumente de cooperare. Ordinul European de Producție și Ordinul European de Prezervare, de divulgare, mă scuzați. Uh, E vorba de documente emise în statele membre și uh, service providerul este obligat să execute un, acest ordin. Dacă providerul nu întrunește această obligație, atunci ordinul este executat de statul membru în, uh, al cărui teritoriu este, uh, este se află agenția. Ne învârtim uh, în cadrul european și trebuie să vedem ce se întâmplă cu acest nou regim, căci intervenția într-un al doilea stat membru nu va mai fi necesară, sau ca să fiu mai precis, va fi necesară doar dacă service providerul nu cooperează așa cum se cade. În al doilea rând, care este valoarea adăugată a acestui, a acestui, a acestui nou regim? comparăm uh, ceea ce se întâmplă acum cu nivelul uh, transnațional și este clar că se vine cu o valoare adăugată în ceea ce privește accesul la dovezile electronice. Se creează mecanisme noi de cooperare directă între autoritățile legii și service provider. Noile reguli vor economisi timp și resurse, ceea ce este evident din punctul meu de vedere. Noul cadru însă nu va depăși pe de-a întregul fragmentarea și divergențele dintre legile din statele membre în ceea ce privește prezervarea și divulgarea de dovezi electronice. Mai întâi, prezervarea și divulgarea în ce... service providerilor domestici. Asta va face obiectul legilor naționale. Noul regim nu se va aplica în această situație. În al doilea rând, regimul propus de cooperare în ceea ce privește accesul la informații transfrontalier rămâne, um, uh, se fixează în funcție de statul membru emitent. Și, într-o oarecare măsură, dacă e vorba de imunități și privilegii, uh, se referă atunci la statul membru de implementare, de executare, mă scuzați. Deci, uh, cu siguranță, ne dăm seama care sunt diferențele. Care sunt neajunsurile? doresc să ilustrez două îngrijorări principale. Suveranitatea teritorială și jurisdicția și, în al doilea rând, protecția drepturilor fundamentale și a clauzei de revizuire judiciară. Propunerea Comisiei extinde jurisdicția la service providerii Uh, și din afara Uniunii Europene sau a celor care stochează datele în afara Uniunii Europene. Este o abordare unilaterală corespunzătoare evoluțiilor recente în plan internațional, dar și la nivel de stat. Gândiți-vă un pic uh, la US, uh, la US Cloud Act, ce se întâmplă cu legea privire, cu privire la stocarea informațiilor în cloud din SUA. Nu putem spune că aceste propuneri vor încălca legislația internațională și totuși S-ar putea ca această propunere a Comisiei să aibă un impact negativ asupra funcționării cadrului în ceea ce privește cooperarea internațională cu terțele state și ar putea genera conflicte în ceea ce privește jurisdicția de implementare. Obligațiile conflictuale a service providerilor de a furniza sau nu datele cerute ar putea genera incertitudine juridică atât pentru service provider cât și pentru utilizatori. Iar în Uniunea Europeană, cooperarea directă va afecta suveranitatea teritorială a statului membru în care se află service providerul. Prin urmare, noul regim ignoră statul membru de executare și răspunderea acestuia de a proteja în mod eficient drepturile fundamentale pe propriul său teritoriu. Discutând despre suveranitatea teritorială. Această abordare merge dincolo de ceea ce se înțelege prin recunoaștere reciprocă, așa cum spunea doamna raportor. Și sunt câteva semne de întrebare dacă articolul 82 cu 1 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene oferă un temei juridic suficient pentru această nouă uh, metodă. În al doilea rând mă refer la drepturile fundamentale și și controlul judiciar. Trebuie ca drepturile fundamentale să fie protejate într-adevăr, dar individul în acest caz nu mai este acoperit de cadrul uh, tradițional în ceea ce privește protecția oferită în, uh, în cauzele penale internaționale, nici măcar în ceea ce privește ordinul de anchetă. Propunerea Comisiei elimină mai multe obstacole din calea, uh, de exemplu, dubla incriminare, cerințele de dublă incriminare propunerea creează obligația de a produce date de conținut și de tranzacții, chiar dacă plafonul fixat în statul membru nu este întrunit. Astfel, noul regim trece cu vederea standardul de protecție din uh, statul membru de executare. Iar în ceea ce privește menținerea standardelor pentru drepturile fundamentale uh, în această propunere, inclusiv cu privilegii și imunități. Funcția de protecție nu este exercitată de către statul membru pe al cărui teritoriu ordinul va fi executat, ci uh, de către service providers și sau de către statul membru emitent. Ori niciuna dintre aceste două entități nu poate să se asigure că va garanta protecție eficientă a drepturilor fundamentale. Realocarea funcției protective, transferul acesta de competențe de la statul de executare din regimul anterior de recunoaștere reciprocă înspre statul emitent are implicații pentru dreptul uh, la control judiciar, iar uh, remediile judiciare ale individului ale cărui date au fost transmise sunt concertate în statul membru emitent propunerea nu oferă nici dreptul de a ataca o decizie. Individul nu poate cere ca datele să fie protejate în baza uh, legilor statului de executare. Și prin comparație, service providerul primește tot felul de instrumente de uh, felul de căi de atac și vedem că chiar dacă condițiile pentru emiterea unui ordin de executare se fac în baza legilor statului emitent, până la urmă aici nu se mai aplică cadrul anterior. Deci vreau să vă spun acum cum putem remedia aceste neajunsuri din propunerea comisiei. În primul rând, ar trebui să ne gândim în ce măsură recursul la ordinul de anchetă poate fi o opțiune validă? Valoarea adăugată a noului regim de cooperare, cu acces rapid și eficient la datele providerilor, se bazează pe abolirea obstacolelor din calea cooperării, se bazează pe niște proceduri care să asigure protecția drepturilor fundamentale. Dar ar putea fi un preț prea scump pentru o cooperare mai eficientă. În al doilea rând, Propunerea legislativă ar trebui să fie coordonată cu niște acorduri multilaterale. Discutăm, de exemplu, despre negocierea celui de-al doilea protocol la Convenția pentru Cibercriminalitate. În ceea ce privește, or, e vorba aici de ordinele care vizează service providerii din uh, terțe state. Jurisdicțiile ar trebui să fie limitate foarte strict pentru a evita conflictele de jurisdicție și uh, obligațiile conflictuale ale service providerilor. Asta, desigur, în măsura posibilului. În al treilea rând, statul membru de executare ar trebui să fie uh, cel implicat în executarea ordinului. Fac o analogie cu supravegherea transfrontalieră. Acolo există un mecanism de notificare. Ar putea fi creat și aici, în așa fel încât autoritatea competentă să poată lua o decizie în ceea ce privește executarea ordinului pe propriul său teritoriu. În al patrulea rând, e un standard ridicat de protecție care e creat în cadrul pentru cooperarea transfrontalieră în ceea ce privește domeniul JAI. Asta, desigur, în baza legii statului membru de executare. E vorba de acces la date uh, transfrontaliere, ceea ce ar trebui să, să fie respectat. Nu în ultimul rând, trebuie să existe o revizuire, atât în statul emitent cât și în statul de executare. Service providerul trebuie să aibă căi de atac pentru a pune sub semnul întrebării legalitatea unui ordin în statul membru emitent. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult și eu, spune președintele, înainte de a trece la sesiunea 1 cu experiența din practică și cu instrumentele uh, în vigoare, trebuie să vă spun că știu că dumneavoastră trebuie să plecați în curând, deci mai bine să luăm acum întrebările pentru dumneavoastră și cu privire la studiul dumneavoastră. Deci vă rog, dacă sunt întrebări din sală, Sofie și apoi doamna raportor, Birgit Zippel. Sofie, mai întâi tu. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare a studiului. Nu, din păcate nu ne oferiți garanții că totul e în regulă cu această propunere. Au fost mai multe dezbateri pe acest subiect și, practic, noastră ați confirmat îngrijorările noastre. Am o întrebare. Nu sunt neapărat împotriva ideii. Dacă, într-adevăr, creăm în sfârșit o zonă de securitate, justiție și libertate, atunci, da, lucrurile ar trebui să funcționeze, dar și protecția ar trebui să fie la nivel european. Or, când discutăm, de exemplu, acum despre protecția datelor, și nu este singura protecție juridică relevantă, vedem că în multe state membre, protecția datelor este acoperită de decizia Consiliului din 2008 în continuare, pentru că directiva cu privire la cooperarea polițienească n-a fost încă implementată. Deci, întrebările mele sună în felul următor. Chiar dacă directiva cu privire la poliție ar fi implementată corect de către toate statele membre, credeți că s-ar ajunge la un nivel adecvat? Sau credeți că Comisia ar trebui să vină pe lângă această propunere și cu o propunere de regulament despre protecția datelor în acest domeniu? Și o a treia întrebare, ce alte măsuri ar trebui să fie luate pentru a corecta lacunele sau îngrijorările menționate de dumneavoastră? Și ultima întrebare. Principala problemă este că nu e vorba doar de dovezile electronice din Uniunea Europeană, ci e vorba de un acord cu SUA. Ceea ce pentru mine este inacceptabil. Nu putem conferi unui terț stat acces direct la datele stocate în Uniunea Europeană. Am putea să rupem întregul regulament GDPR. Și mă întreb, oare nu aceasta a fost ideea de la bun început? Mulțumesc! Da, a fost o întrebare care a apărut și în discuția cu ambasadorul SUA. E legitim acest comentariu. Mulțumesc! Mai sunt două întrebări uh, rapide, dacă nu vă supărați. Succint, vă rog, Birgit. Mulțumesc. Și eu voi fi foarte succintă după intervenția colegei mele, Sofie Intveld. Domnule Böze, v-ați întrebat dacă nu cumva s-ar putea ca Ordinul European de Anchetă să fie valabil aici sau să fie utilizat aici. M-am întrebat în avans de ce uh, marjele temporale uh, conferite autorităților competente sunt atât de lungi, ori service providerii trebuie să reacționeze într-un timp foarte scurt prin comparație. Nu știu dacă sunteți partenerul cel mai uh, uh, relevant de discuție în acest punct de vedere, dacă să vă întrebe dumneavoastră, dar în baza cercetărilor dumneavoastră, credeți că ar putea fi uh, prescurtate aceste termene, prescurtate chiar simțitor? Mulțumesc! Caterina Cinici. Sì, grazie. Io desidero ringraziare Mulțumesc. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului Boze pentru analiza pe care a făcut-o. A pus într-adevăr în lumină câteva dintre preocupările noastre. Cred că ideea probelor electronice este o idee pe care trebuie să o aprofundăm în funcție de cerințele anchetelor transfrontaliere. Desigur, nu mă voi opri asupra preocupărilor pe care le avem, pentru că le-ați subliniat deja și vă mulțumesc pentru acest lucru, dar aș vrea să mă refer la procedura de reexaminare care este prevăzută la articolul 15 din regulamentul privind ordinul de prezentare, care prevede un control din partea autorității judiciare a uh, furnizorului de servicii pentru a vedea dacă acesta uh, respectă sau nu legislația. Deci, eu v-aș întreba care este părerea dumneavoastră. Într-adevăr, e vorba de o evaluare antieludare, care în principiu poate fi sprijinită, dar cu siguranță că va putea fi, va fi pusă dificil în aplicare de autoritate judiciară, dacă nu sunt uh, clare trimiterile normative, de exemplu, o listă neagră la nivel european. Eu aș vrea să vă întreb dacă această listă este în conformitate cu principiul um, comunității internaționale. Mai sunt întrebări pentru domnul profesor, um, pentru că va trebui să ne părăsească curând. Domnule profesor, vă rog, cred că voi începe cu ultima întrebare. Eu m-am referit la căile de atac pentru furnizorul de servicii și dumneavoastră ați făcut trimitere la una dintre dispozițiile care prevăd niște căi de acces pentru furnizorul de servicii în statul emitent. Într-adevăr, se limitează numai la situația în care există obligații conflictuale. În ceea ce privește obligațiile conflictuale, dispozițiile sunt destul de detaliate. Foarte pe scurt, nu cred că sunt multe de criticat aici. Comisia a încercat să vină cu niște dispoziții foarte echilibrate, ținând cont de interesul de punere în aplicare și, pe de altă parte, interesele fundamentale ale utilizatorilor. Deci, nu este neapărat un aspect pe care aș vrea neapărat să îl accentuez sau să îl critic. Singura mea critică este că acesta este singurul um, caz în care căile de atac sunt oferite în statul emitent. Apoi, întrebarea cu privire la termene. Ca să fiu sincer, cred că trebuie să ne gândim că în cazurile în care se aplică Ordinul European de Anchetă, autoritățile de executare trebuie să transmită informații, dar mai mult de atât trebuie să colecteze aceste informații înainte. Deci iată că avem mai mult sau mai puțin două etape și credem că acest lucru este suficient să justifice o perioadă mai lungă de timp uh, spre deosebire de actorii privați care deja dispun de aceste informații și cam atât cred că pot să spun deocamdată. Cu siguranță că în următoarele sesiuni vor veni foarte mulți practicieni care vă pot da mai multe detalii cu privire la această uh, chestiune specifică și, dacă nu mă înșel, primele trei întrebări mm, Prima făcea trimitere la protecția datelor, decizia din 2008 și noua directivă. Acest cadru cred că este destul de important. Dacă vorbim de accesul la datele tranzacționale și la datele de conținut, am impresia că aceste standarde nu sunt suficiente, pentru că, cel puțin, din câte știu eu, nici măcar noua directivă nu cuprinde nici o mențiune a unor praguri precise privind măsurile de anchetă care trebuie să colecteze date de conținut. Dacă vrem să stabilim niște standarde uniforme la nivel european, eu cred că singura posibilitate este să adoptăm o directivă privind armonizarea legislației în procedurile penale în conformitate cu articolul 82 aliniatul 2. Și nu e un regulament, e numai o directivă. Și mai sunt și alți pași pe care trebuie să-i facem și alte condiții care trebuie îndeplinite pentru o astfel de măsură, dar cred că este singura cale. Dacă nu vom face acest lucru, vom avea mereu un amestec de diverse praguri naționale, unul într-un statul, um, în statul emitent și altul în statul de executare. Și până la urmă vom avea standarde duble, dar cred că în absența unui standard unic ar trebui ca uh, standardul dublu să fie minim nu mai aduc aminte cea de-a doua întrebare. Mă puteți ajuta, vă rog? Sofie. Practic, eu pusesem trei întrebări. Odată, nivelul de protecție al datelor la care ați răspuns parțial, apoi ce trebuie să facem ca să remediem problemele și apoi acordul cu Statele Unite. Deci ce s-ar mai putea face? Cred că un lucru foarte important este să îi dăm um, un cuvânt de spus și statul lui de executare. Și e vorba de a oferi acestui stat posibilitatea de a lua o decizie cu privire la transferul acestor date, fie că e vorba de aprobarea sau respingerea transferului. În dispozițiile din regulamentul care implementează acordul Schengen, veți găsi niște norme foarte detaliate care se referă la suveranitatea teritorială a statului în care autoritățile străine mm, iau uh, măsuri de anchetă sau pun în aplicare niște măsuri de anchetă, chiar și un um, arest provizoriu. Este foarte important, deci, ca statul de executare să poată să aibă un cuvânt de spus. Și dacă vă uitați la tratate, veți găsi acest lucru și în tratat, la articolul 89. Acolo procedura legislativă este complet diferită de cea de la articolul 82. Altceva ce mai era de spus? Am menționat într-adevăr controlul judiciar. Cred că asta respectă diviziunea sarcinilor și a competențelor între statul emitent și statul de executare și cred că acestea au fost principalele subiecte. Și desigur, principala problemă este că mari jucători se găsesc în Statele Unite Și trebuie să ajungem la un acord cu Statele Unite pe această chestiune, pentru că altfel vom întâmpina probleme, fie obligații conflictuale pentru furnizorii de servicii. Deocamdată însă nu am soluții uh, pentru asta. Dar avem instrumente disponibile. Da, avem uh, MLAT. Yes, I have, I have no solution for that. The, the study was mainly on the, um, on the regime within the EU. Primul uh, studiu, da, s-a concentrat pe regimul din Uniunea Europeană, dar um, nu... Eu nu m-am ocupat foarte mult de aceste aspecte. Uh, mulțumim foarte mult tuturor. Mulțumesc, domnule profesor uh, Boze, Uh, cu siguranță că um, vom mai uh, discuta anumite lucruri. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Acum trecem la următoarea parte a audierii noastre. E vorba de experiența practicienilor cu instrumentele actuale. Îi rog pe colegi să mi se alăture și vi voi prezenta pe măsură ce se apropie de prezidiu.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 Asociația Judecătorilor din Germania, Jan Kerkhoffs, magistrat federal um, la uh, biroul um, procurorului federal belgian și domnul Iangi Mitchell, um, președinte al CCBE. Bine ați venit! Okay, so first we're going to have uh, Have you got, have you got the presentation? Yeah, yeah. Is it ready? Nothing like a slideshow to wake everyone up. Bun. O prezentare PowerPoint ca să se trezească toată lumea, pentru că acum este momentul critic, toată lumea este adormită în jurul orei 3 și jumătate. Vorbim acum um, cu domnul Marcus Hartman, procuror um, și șef al Unității Centrale pentru Criminalitate Cibernetică din Köln. Domnule președinte, Doamnelor și domnilor eurodeputați, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vreau să discut astăzi despre necesitățile practice care rezultă în această, din această temă. Următorul slide. Și încep cu un mulțumesc. De ce? Deoarece subiectul pe care îl tratați astăzi, din termeni practici, este unul dintre cele mai urgente, dacă nu chiar cel mai urgent din uh, tratamentul aplicat uh, datelor în cooperarea internațională. Și deci pentru mine este o mare onoare și nu numai să vin și să vă vorbesc din practică. Și totodată cred că este un demers foarte important acesta de a plasa și reglementa subiectul în context european. Problema care este că în domeniul cibercriminalității nu există aproape nicio procedură care să uh, cadă strict sub dreptul penal național. În prezentarea de astăzi am uh, uh duc pentru de asta, am parcurs întregul nostru registru și n-am putut să găsesc nici o procedură simplă care să nu aibă un context oarecum internațional în ceea ce privește cererea de date, uh, obținerea de date, contactul uh, service providerilor și alte legături. Eu vreau să vă prezint experiența mea și ca să aveți o imagine clară, vreau să zăbovesc un pic uh, asupra ceea ce fac eu la procuratură. Punctul de legătură din Renania de Nord-Vestfalia pentru acest subiect este unul central pentru uh, cazurile de cibercriminalitate. În rezumat, avem 20, uh, suntem 21 de procurori și împreună suntem răspunzători de cazurile de cibercriminalitate care vizează 18 milioane de locuitori ca populație sau, din punct de vedere economic, o treime din uh, top 100 de firme din întreaga Republică Germană în acest context veți putea înțelege că ceea ce facem noi reprezintă clar o acțiune internațională. Dar nu voi rămâne în termen vagi. Vă voi da un exemplu concret, de, un, de caz. E un raport dintr-o revistă online și acolo apare menționată o procedură de anchetă de-a noastră care uh, s-a referit la un mare atac cibernetic. E vorba de un uh, calculator care execută atacuri cibernetice și folosește uh, scenarii de șantaj și așa mai departe pentru a obține tot felul de avantaje. În această procedură, și asta arată internaționalitatea delictului respectiv, uh, un cetățean britanic care locuiește în Cipru i s-a reproșat că acționează în numele unui terț necunoscut, că ar fi atacat uh, un instrument IT din uh, Liberia, fiind vizați uh, peste 100.000 de, mii de uh, clienți germani, care n-au mai putut folosi rețeaua pentru că căzuse. Imaginați-vă un asemenea scenariu, că vă confruntați cu așa ceva – Vă dați seama că fără o cooperare funcțională internațională, lucrurile nu pot funcționa. Nu avem practic nicio șansă să investigăm cu succes. În acest caz, ancheta a fost de succes. Am acționat împreună cu britanicii, cu ciprioții, cu colegii noștri și vă prezint învățămintele care au fost factorii de succes. Factorii de succes sunt multilaterali. Poate că sunt doar câteva elemente care merită subliniate totuși. Factorul cel mai important, viteza. Nu pot sublinea de suficiente ori că aici e vorba de o viteză extraordinară. Este totul sau nimic în cibercriminalitate. Că e vorba, dacă datele sunt șterse, ele dispar și deci nu mai sunt la, latitud, la, nu mai sunt la îndemâna autorităților de anchetă. În acest context, nu discutăm despre zile sau de săptămâni în care putem să ne așteptăm realist să avem o anchetă de succes, ci discutăm despre ore. Infrastructura acestor uh, rețele alambicate, așa cum am menționat-o anterior, este una care se dezvoltă în termen de câteva ore. Deci avem o portiță de două ore să facem uh, o solicitare de informații în așa fel încât să obținem IP-uri, metadate, puncte de uh, interes care să ne ofere piste de succes. Dacă în fereastra aceea de două ceasuri noi nu, uh, nu avansăm, nu vom avea sorți de izbândă. Și de aceea, este deosebit de important să avem o eficiență a structurii anchetelor. Mai menționez câteva aspecte. Pentru noi este foarte important să fim uh, la dispoziția serviciului non-stop, tot anul, în așa fel încât uh, să reușim să dăm curs tuturor solicitărilor în plan european. Biroul meu, de exemplu, este cel care oferă căile de atac în procedurile de anchetă uh, cu privire la cibercriminalitate. Această eficiență poate fi aplicată cel mai bine dacă există suficiente temeiuri juridice, suficiente prevederi juridice. Deci trebuie să fim foarte orientați pe practică. Să vedem ce se întâmplă în contextul european. Sunt foarte multe lucruri care există în zona gri la ora actuală, iar în practică trebuie găsite soluții. Crearea unei rețele unitare care să ne ajute să acționăm la unison ar fi foarte salutară. Și pot să vă spun din practică că ne-ar ajuta deosebit de mult să progresăm rapid. Permiteți-mi să menționez uh, care sunt uh, instrumentele funcționale. Ele există, desigur. Avem echipele comune de anchetă avem uh, clusterele, uh, distrib clusterele distribuite de procuratură în uh, domeniul european. Avem și căile de atac și instrumentele de anchetă, dar sunt instrumente clasice. Și ele vin mereu cu o tevatură administrativă care contravine tocmai vitezei și eficienței de care vă spuneam și totodată nu ne ajută să acoperim toate necesitățile. Eu vă vorbesc din perspectiva Departamentului de Cibercriminalitate și combaterea acesteia, dar în toate domeniile de criminalitate există la ora actuală necesitatea de a avea acces la date electronice în context internațional. Și în toate aceste proceduri, de fapt în niciuna din aceste proceduri nu um, veți putea folosi uh, instrumentele de care chiar avem, aveți nevoie. Deci permiteți-mi să analizez situația de la ora actuală acum în acest context. Sigur că există totuși o bună cooperare cu diferite, diferiții provideri telecom. Este și luxul de a avea uh, un birou central în cazul nostru pentru a intensifica această cooperare, dar ea se bazează, dacă de exemplu discutăm cu providerii americani, și SUA este un partener important pentru că acolo se stochează date, uh, deci totul se bazează pe voluntariat. Ori principiul voluntariatului, chiar și în caz de bună cooperare, are drept rezultat faptul că întreprinderile orientate bine din punct de vedere comercial nu investesc resursele necesare și nici nu pot face asta pentru a da curs tuturor solicitărilor rapid și eficient. În lumina acestei realități, acest sistem voluntar nu mai este o opțiune. Trebuie să avem uh, un cadru juridic eficient. Deci sunt acum câteva propuneri în discuție și trebuie să creeze un uh, domeniu juridic unitar în așa fel încât autoritățile competente să poată acționa. Am ascultat cu mare interes diferitele perspective, atât pro cât și contra. Și sigur că putem să facem toate ajustările necesare, putem să discutăm îndelung. Înțeleg ce se întâmplă cu protecția juridică, uh, se poate vorbi la nesfârșit despre asta, dar a sosit momentul să luăm exemplele din practică, să ținem cont de ele și vreau să fac câteva trimiteri relevante. Pentru că sunt câteva lucruri care au căzut într-un con de umbră. Doresc să mă refer de ce nu este o alternativă în practică aceea de a uh, te baza uh, pe capacitățile proprii, singure. În uh, tratamentul aplicat datelor digitale, mereu se creează un lanț de anchetă. Gândiți-vă la toate întârzierile care apar în anchetele obișnuite, individuale. Nu mai putem închide în acest context lanțul de anchetă. Anchetele cibernetice sunt uh, ca și căutarea acului în carul cu fân. Doar dacă uh, aducem în congruență toate elementele temporale, vom avea sorți de izbândă. Este și un aspect pe care vreau să-l prezint uh, din prisma autorităților uh, de urmărire penală. Și anume, faptul că în schimbul care are loc pe instrumentele clasice între autoritățile uh, de urmărire penală, apare și ideea că noi uh, acționăm uh, și în plan transfrontalier. Adesea, autoritatea pe care o reprezint eu este contactată, de exemplu, de o altă autoritate, căci cumva este um, uh, implicat și uh, statul german. Trebuie să îmbunătățim situația acestei rețele. Și astfel ar putea fi îmbunătățită eficiența noilor instrumente. ajung la următorul rezultat. La ora actuală, trăim într-o eră în care lipsa cadrului juridic și voluntariatul, sistemele voluntare, justifică o situație în care protecția juridică a persoanelor vizate este mult mai mică decât uh, ceea ce propune Comisia. Și deci, da, e nevoie să discutăm, dar sunt totodată și motive foarte bune care arată că nu putem justifica totul cu aceste propuneri. Câteodată merită ca în, aceast, în acest domeniu atât de alert să facem ajustări pe parcurs, căci situația se schimbă mereu. Eu văd asta din practică și cu siguranță ar trebui să putem fi în măsură să remediem uh, neajunsurile de până acum. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Hartman. Mi-au plăcut foarte tare slide-urile dumneavoastră, mai ales acela cu șuruburile și șurubelnițele, foarte, foarte ilustrativ. Mulțumim foarte mult, domnule Hartman, pentru această prezentare. Trecem mai departe Peter Schneiderman, Schneiderhan de la Asociația Judecătorilor Germani. Are cuvântul pentru o prezentare. Un călduros bun venit! Uh, Doamnelor și domnilor, mă bucură faptul că numele Asociației Judecătorilor și Avocaților din Germania am ocazia să vă vorbesc. Analiza domnului Hartmann este cât se poate de relevantă și nu putem decât să fim de acord cu faptul că avem nevoie de o reglementare juridică pentru planul transfrontalier, să putem face anchete uh, eficiente. Dar întrebarea este dacă instrumentul juridic propus de comisie este cel oportun. Din păcate, doamna Zipăl pleacă. Fără microfon din sală. Nu, rămân aici. Foarte bine, căci uh, am să vă răspund la întrebare. Uh, de ce în cadrul Ordinului European de Anchetă nu poate fi creat un asemenea instrument? Ar fi uh, avantajul că după ce eliminăm problema temeiului juridic, pentru domeniul practic, fragmentarea care există la ora actuală cu Convenția de la Budapesta și cu Ordinul European de Anchetă și cu căile de atac europene și cu un regulament să putem uh, corecta ceva. Întrebarea este de cât timp au nevoie instanțele de judecată pentru a lua o hotărâre, o decizie? Judecătorii au nevoie de un anumit timp pentru a lua o decizie, pentru a da o decizie. Și eu cred că s-ar putea obține îmbunătățiri și la acest capitol, fără a avea mari pierderi de timp. Trebuie să ne întrebăm dacă, în ceea ce privește Ordinul European de Anchetă, nu putem prevedea niște exceptări pentru prelevarea acestor date. Se pune întrebarea cum funcționează totul dacă Trebuie executat un ordin de divulgare pe viitor. În primul rând, trebuie, pentru a lansa o procedură, mă scuzați, trebuie să reiau câteva dintre ideile anterioare. Lipsește un cadru juridic aici. În continuare, nu avem o reglementare cu privire la competențe. Ce se întâmplă cu competențele autorităților de urmărire penală? Ce se întâmplă când se inițiază o procedură de anchetă? Asta ține de dreptul național. În ceea ce privește ă, necesitatea și proporționalitatea și aceste lucruri sunt reglementate în plan național. Deci ă, se verifică pe criterii naționale, iar regulamentul, așa cum e el formulat, nu oferă niște premise europene legiuitorului uh, național. Și fiind un regulament, instanțele de judecată pot totuși acționa doar în plan național. Pentru noi este un punct slab cheie din acest regulament. Este problema principală pe care o avem. Providerii când uh, se confruntă cu un ordin de divulgare, sunt confruntați cu diferite sisteme juridice. Și mi se pare că premisele implementării unui ordin de divulgare uh, sunt uh, foarte fragmentate în Europa. În ceea ce privește ordinul de divulgare când uh, se confruntă un provider cu el, trebuie să se facă o verificare. Să se vadă dacă într-adevăr a existat o, un abuz sau o încălcare a Cartei Drepturilor Fundamentale. Această verificare reușește dacă în statul emitent s-a făcut uh, o justificare și dacă justificarea nu există, atunci procesul eșuează. În ceea ce privește providerii, nu știu dacă serviciile lor juridice sunt atât de competente încât să facă ele însele o verificare, dacă vor asta sau dacă vor să preia această răspundere. Problema nu este că dreptul învinuitului este periclitat aici. Un alt aspect sau un punct critic esențial este că implementarea acestor ordine este periclitată. Providerul, de exemplu, poate să spună că da, există un abuz sau că are rezerve față de protecția drepturilor fundamentale, dar apoi să nu se treacă la implementare. Ca procuror, mă apăr foarte tare asupra ideii că trebuie să existe un instrument juridic mm, al, a, al cărui implementare să nu depindă de mine. Nu pot să intru într-un dialog cu providerul dacă el vrea să uh, execute sau nu. Providerul trebuie să execute un ordin. Că e cu, cu frontiere tehnice, e clar. Dar, în ceea ce privește chestiunea de principiu, că uh, executabilitatea unui ordin nu poate fi pusă sub semnul de întrebare, asta e, trebuie să fie clar. Uh, pentru mine acesta este punctul uh, cel mai sensibil din acest regulament. Nu doar faptul că providerul este cel care trebuie să intervină pentru protecția drepturilor fundamentale ale persoanei vizate, ci pentru faptul că el trebuie să execute ordinul. Uh, implementarea, executarea nu sunt garantate și câteodată mă simt chiar la limita uh, a ceea ce e acceptabil. E ca și cum mergem pe voluntariat. Căci providerul poate pur și simplu să respingă totul și să spună da, nu e garantat dreptul fundamental, e abuz, transmit totul autorităților competente și autoritățile apoi trebuie să facă o clarificare, fără a se fi reglementat în baza cărui drept, cărei legislații trebuie verificat ce anume, cu ce clarificări, cu ce rezultat, ce drepturi sunt verificate. Deci toate aceste lucruri nu sunt reglementate în regulament. Doresc să mai subliniez un lucru. Poate fi vorba și de o măsură acoperită, cumva, în aceste situații. Căci dacă e informat învinuitul cu privire la ce se întâmplă, atunci e clar că premisele anchetei sunt uh, deteriorate. Anumite măsuri trebuie protejate, dar se poate întâmpla ca învinuitul să nu știe că drepturile lui sunt afectate și să nu se poată apera. Deci în ceea ce privește măsurile acoperite, în dreptul german sunt prevăzute câteva măsuri de remediere sau de prevenție. Regulamentul nu prevede asta. Avem, este articolul 17 după căile atac, de atac pentru provideri și se oferă o soluție interesantă, dar întrebarea este dacă această cale de atac poate avea succes, căci dacă datele au fost divulgate și ele au curs în procedura de anchetă și după aceea se constată, după ce uh, învinuitul știe că datele sale au fost uh, divulgate, după aceea se constată că într-adevăr ele au fost transmise, se pune întrebarea cum le ștergem din actele de anchete. Regulamentul tace și din acest punct de vedere. O critică și față de articolul 15, raportul față de terțele state. Se oferă o sarcină domeniului uh, justiției care nu are de-a face cu acest domeniu, este o chestiune politică, trebuie create niște, trebuie oferite niște acorduri cadru sau, dacă nu, să se asigure prin uh, căile judiciare obișnuite că providerul întrunește toate condițiile și respectă toate normele în vigoare. În rest, uh, nu avem uh, cum să constatăm dacă sau dacă și în ce măsură este implicat un uh, terț stat. Mi se pare că sunt depășite competențele uh, domeniului juridic aici. Obligațiile providerilor în ceea ce este furnizarea datelor sunt uh, prezentate în regulament. Într-adevăr, uh, trebuie să existe o stipulare aceasta că datele trebuie divulgate, altfel nu avem cum să conducem anchetele, dar nu putem crea oare un instrument juridic paralel cu Ordinul European de Anchetă, în așa fel încât să acoperim toate punctele slabe ale regulamentului. E un rol central pe care providerul îl joacă și mi se pare că la ora actuală Uh, sistemul nostru juridic nu îl poate capta pe de-a întregul. Mulțumesc! Many thanks, Mr. Schneiderhan, and I think every... Mulțumesc foarte mult, domnule Schneiderhan. Așa cum uh, <laughs> v-ați așteptat, uh, avem foarte multe întrebări pentru primii doi vorbitori, dar văd că și următorul nostru invitat abia așteaptă să poată interveni și să ne poată oferi perspectiva sa. Așa că îi dau cuvântul imediat domnului Ian Kerkovs, magistrat federal la um, Procuratura Federală Belgiană, secțiunea antiterorism. Domnule Kerkovs, Markovs. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aceasta e prezentarea mea. Oare e gata? Avem o prezentare pentru domnul Kerkovs. Okay. okay. Thank you very much. As you uh, noticed very clear Mulțumesc foarte mult, așa cum ați observat foarte bine, domnul președinte. Abia așteptam să intervin și eu în această dezbatere, pentru că, într-adevăr, acest subiect mă pasionează foarte mult. Sunt magistrat federal la um, Biroul Procurorului Federal din Belgia, în general, mă ocup de cazuri care implică uh, terorismul sau uh, infracțiunile cibernetice la o scară destul de mare. Următorul slide. Pe 17 aprilie 2018 am fost destul de fericit atunci când um, câteva instrumente noi din instrumentarul nostru au uh, fost uh, sugerate sau propuse, ca să zic așa. Da, atunci mi-am dat seama că da, putem și uh, mi s-a părut că au venit la momentul potrivit. Uh, deci, uh, un pas mic pentru om și un pas imens pentru omenire. Vă rog uh, să nu țineți seama de, uh, de drapelul de acolo, dar poate că noi vom fi primii care vom planta un steag în cloud și nu pe lună. Oricum, sunt bucuros pentru că această propunere a venit uh, ca răspuns la cererea noastră de a avea niște instrumente specifice pentru a gestiona volatilitatea probelor electronice. Așa cum a spus uh, foarte bine și colegul, noi trebuie să reacționăm foarte rapid pentru a păstra aceste probe. Împreună cu toată lumea din această sală și eu sunt preocupat de garanții, de control, de dreptul um, la viața privată. Am um, depus un jurământ privind protecția datelor cu caracter personal. Asta fac în uh, viața de zi cu zi și câteodată mă consider un fel de chirurg care pentru a vindeca trebuie să mai um, taie din când în când. Deci dați-mi atunci un instrument potrivit pentru că altfel el incizia nu va arăta în mod corespunzător. Și acum aș dori să mă refer un pic la situația reală, pentru că de multe ori am impresia că există mm, această idee că unii oameni trebuie să fie protejați de oameni ca mine. Uh, dar eu nu cred că este corect. Nu cred că ar trebui uh, să fim cu toții vizați, pentru că, deocamdată, există foarte mulți furnizori de servicii de internet care dețin un volum atât de mare de date care nu ar putea încăpea pe toate hârtiile din lume. Și acești furnizori de date le transferă companiilor private și cred că trebuie să fim foarte grijulii atunci când uh, gestionăm aceste date. Când vine vorba de implicarea Statelor Unite în anchetele de la noi, eu cred că una dintre realizările propunerilor înaintate este exact faptul că putem să supunem acești jucători standardelor europene în conformitate cu protecția datelor din Europa, în conformitate cu standarde pe care le folosim noi, la noi acasă, în sistemul nostru judiciar. Ar trebui de asemenea să fim conștienți de faptul că viața privată nu este tot timpul o preocupare pentru toată lumea. Este o preocupare a mea, este o preocupare a dumneavoastră, de exemplu. Dar să nu uităm uh, că, până la urmă, noi suntem produsele. Dacă nu plătești ca să folosești Google, este pentru că tu ești produsul. Și ar trebui să fim cu toții conștienți de asta. Într-adevăr, ar trebui să existe un sistem de control peste tot, dar uh, în această scenă a crimei, la locul faptei, pentru că e un imens loc al faptei, toată lumea, ă, nu ne luați ă, instrumentele cu care putem să îi identificăm pe cei care fac lucruri rele pe internet. Deci cred că este foarte important să putem să le cerem acestor companii informații, pentru că până la urmă este un loc al faptei, fie că ne place, fie că nu. Și aceasta este situația în care suntem forțați cu toții. avem pe domnul probă electronică, care uh, o ține de mână foarte strâns pe domnișoara furnizor și la mijloc undeva o avem și pe doamna uh, aplicare a legii. Uh, până la urmă, cu asta trebuie să ne confruntăm. Pe de o parte, avem viteza de comunicare pe internet dar aceasta vine și cu volatilitatea datelor și a comunicării și ne confruntăm de foarte multe ori cu incapacitatea autorităților de până în aplicare a legii de a primi informațiile necesare. Apoi, nevoia Ordinului European de Prezentare. Acesta este uh, dulapul cu dosare din biroul meu și aș dori să invit pe oricine dorește să îmi facă o vizită și să aleagă un dosar și să, încear- să încerce să descopere dosarul pentru care nu este nevoie de date, pentru care nu este nevoie de acces la aceste date foarte rapid. Iată la ce se rezumă această propunere. Cooperarea directă între departamentele de justiție și furnizorii de servicii de internet un reprezentant legal uh, din Uniunea Europeană și, um, de asemenea, furnizorii cu sediul în Statele Unite. Răspunsul ar trebui să vină în 10 zile și în 6 ore dacă e vorba de o solicitare urgentă. Și acum să vedem și cum funcționează. Practic, noi suntem foarte optimiști când vine vorba de posibilitatea de a solicita astfel de informații direct de la furnizorii de servicii de internet. Și ni se pare că tocmai în aceasta rezidă valoarea adăugată a acestui instrument specific. Este o idee nouă, oare? Pentru că la începutul sesiunii s-a sugerat că această idee este complet nouă. Nu, nu este complet nouă. Este nouă în ceea ce privește datele de acces, datele tranzacționale și conținutul. Dar când vine vorba de informațiile de bază pentru furnizori, avem articolul 81b din Convenția de la Budapesta din 2001, în care se prevede că în ceea ce privește datele de bază ale utilizatorilor, se aplică aceleași principii care funcționează de mai bine de 17 ani. Toate țările din Europa au ratificat Convenția de la Budapesta. Deci, în acest moment, deja avem o posibilitate de a avea acces la informația de bază ale utilizatorului de la un furnizor de servicii de internet dintr-o altă țară, asta în temeiul Convenției de la Budapesta. Și um, s-a implementat, deci, acest principiu sub o formă sau alta deja de mai bine de 17 ani. Deci, dacă facem o evaluare a principiului accesului direct la informațiile deținute de un furnizor de servicii de internet din alt um, stat, uh, principiu pe care de altfel l-am ratificat, observăm că acesta face parte din Convenția de la Budapesta. Apoi, Ordinul European de Anchetă versus Ordinul European de Prezentare. Atunci când uh, faci chirurgie pe globul ocular uh, și ești întrebat ce, vrei, ce instrument vrei să folosești, laser, foarfece sau bisturiu. Da, se poate face și cu foarfeca, dar nu cred că ar fi eficient și nici nu ar arăta bine. Cu bisturiul la fel, deci sunt de acord cu domnul Hartman, care a spus că avem nevoie de instrumente specifice și vă voi spune și de ce, în baza unor exemple foarte clare. Um, a case example, a real case example in a terrorism case. Un exemplu foarte clar de um, caz de terorism. Am încercat să prevenim un atac pe teritoriul belgian. Am uh, avut o comisie rogatorie în Statele Unite, practic. Între 5 și 7 octombrie 2016 ne-am deplasat uh, în Statele Unite și uh, în executarea comisiei rogatorii am descoperit că un ofițer de rang înalt din statul islamic folosea niște conturi de Hotmail pentru a transmite niște ordine. Acest lucru ne-a atras atenția. Dar ce am făcut? Am înghețat respectivul cont, respectivele conturi. Am cerut de la Microsoft să înghețe absolut toate aceste conturi de Hotmail și cred că am cerut toate informațiile relevante și cred că toată lumea a fost de acord să le ofere. Apoi s-a lansat o cerere MLET către Statele Unite la sfârșitul lui octombrie 2016. Am așteptat și apoi am cerut Ministerului de Justiție din uh, Statele Unite să ne spună care sunt etapele următoare, să ne spună dacă au informații suplimentare. Trebuie să știți că Ministerul Justiției din Statele Unite anumite, ne ajută foarte mult, însă au și ei un blocaj când vine vorba de asistența juridică um, reciprocă, pentru că furnizorilor sunt foarte mari jucători la nivel mondial și trebuie să ceară aceste ordine în tribunal. A avut loc o dezbatere și un judecător din Statele Unite a hotărât că aceste date păstrate pot fi transmise. Am primit rezultatul pe 7 noiembrie 2017. Deci, au trecut 12 luni și 26 de zile de la cererea noastră și nu este o situație excepțională. Este norma și rezultatul a fost că pe 12 noiembrie 2017 ni s-a spus că acel cont de Hotmail fusese deja șters pe 26 mai 2016. Deci, în acel moment ne-am dat seama că pur și simplu ne-am încurcat într-un sistem în care nici măcar nu știm ce informații putem să așteptăm și trebuie să așteptăm foarte mult pentru a primi un răspuns. Și atunci ne întrebăm cum putem rezolva aceste situații cu Ordinul European de Anchetă sau cu asistența juridică reciprocă. Ei bine, nu se poate. Mi-a plăcut foarte mult întrebarea pe care a adresat-o doamna Intfeld mai devreme pentru domnul profesor Boze, care viza acordul cu Statele Unite. Profesorul Böze a spus că nu are neapărat o soluție la acest subiect. Dar s-a spus, da, avem o soluție totuși, avem um, asistența juridică reciprocă în uh, cazuri uh, în care e nevoie de aceste informații, dar dacă nu vi se pare că 12 luni și 26 de zile este un termen care nu poate fi acceptat, atunci totuși cred că nu funcționează această asistență juridică reciprocă. Da, este o soluție, iar această soluție este tocmai cea pe care o discutăm acum. Acestea sunt propunerile de ordin european de prezentare de reprezentant legal, propuneri care ar putea să imprime o nouă direcție acestor situații. Și voi încheia imediat. În cazuri de o, într-un caz de pornografie infantilă, această solicitare de păstrare din Spania către Belgia a fost transmisă pe 17 februarie 2018 și datele de acces și apoi s-a lansat o, un ordin de investigație în martie. A fost trimis către un judecător belgian uh, cu o perioadă de 9 uh, luni, pe o perioadă de 9 luni în urmă. Însă, din cauza restricțiilor din Belgia, se putea merge înapoi 9 luni doar din aprilie și nu de la data uh, păstrării. Deci în momentul în care s-a executat la sfârșitul lui mai, atunci am, uh, a intervenit o altă problemă. Între timp, contul putea să fie șters și în executarea Ordinului European de Anchetă, oricum, nu aveam perioada între februarie 2018 și mai 2018. Ce puteam să facem era să facem o cerere de păstrare în fiecare zi ca să acoperim toate zilele până la sfârșitul perioadei. Oare asta chiar e o soluție? După părerea mea, nu este o soluție care poate fi acceptată în acest caz specific. Și acum trec la următorul slide, după care voi trage concluziile. Apare problema notificării. Multe persoane par să fie în favoarea notificării, însă Vă voi da un exemplu foarte concret. Ce se va întâmpla? Să zicem că România face o solicitare de prezentare către Microsoft, care are sediul în Bruxelles. Haideți să ne gândim că vor alege un reprezentant acolo și uh, România spune că nu știe unde este suspectul, deci nu există o țintă. Asta înseamnă că trebuie să notifice statul de executare. Vă rog să dați click. Deci trebuie să notifice Belgia. Ce se va întâmpla însă dacă întreaga Europa va începe să notifice către Microsoft solicitările de conținut în Belgia? suspectul este în Franța și cam râde de noi. Deci ce se va întâmpla? Iată care, acestea sunt notificările. Toate acestea vor ajunge în Belgia. Și atunci apare următoarea întrebare. Ce facem cu aceste notificări sau ce ar trebui să facem cu aceste notificări? Pentru că nu avem idee cine este persoana vinovată. Nu avem niciun indiciu. Colegii noștri din România au emis un mandat care este perfect legitim. Noi trebuie să verificăm, însă, următorul lucru. în majoritatea situațiilor avem nevoie de aceste date ca să știm unde se află persoana respectivă. Deci, dacă facem reguli pe care trebuie să le respectăm în funcție de unde se găsește persoana respectivă, atunci va trebui să ne băgăm cu ideea că tocmai am făcut o cerere ca să știm unde este persoana respectivă. Dar, până la urmă, ce facem cu acest munte de notificări fără rost? Rămâne doar un număr de notificări uh, și dă de lucru, pur și simplu pentru că am hotărât să nu avem încredere în colegii din România? Aceasta este o problemă și acum ultimul meu slide. De fapt, da, cam atât din partea mea. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Îmi pare rău că nu sunt drăguță cu anumite persoane de aici, dar chiar depășim timpul. Vă mulțumesc pentru prezentare. Ne arată că sunteți foarte implicat în domeniul în care activați. Îmi place foarte mult această prezentare din această perspectivă. Poate din alte perspective nu îmi place neapărat. Majoritatea persoane, majoritatea, într-adevăr, aleg părțile care li se potrivesc. Știu că mai mulți colegi doresc să intervină în dezbatere, dar, din câte înțeleg, îl mai avem și pe domnul Ian Mitchell, președinte al grupului de supraveghere CCBE, al Consiliului Birou, Barourilor și uh, asociațiile de avocați din Europa. Aș dori să ascultăm această prezentare înainte de a trece la întrebări și răspunsuri. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vremurile excepționale cer măsuri excepționale. Așa încearcă activității, așa au încercat iranii să-și uh, justifice um, acțiunile de-a lungul istoriei. Uh, Senatul Romei renunța la statul de drept și la controlul democratic și uh, își concentra puterea într-un dictator. Însă dictatorul are acum o conotație negativă, e văzut ca ceva rău, dar pe vremea romanilor un dictator era pur și simplu o persoană în care avea încredere ca să scoată țara dintr-o problemă. Am auzit apeluri foarte uh, pasionate de la domnul Kirkos și de la domnul Harman într-o oricare măsură că este vorba de vremuri excepționale și că aceasta este măsura pe care o vrem. Însă, doamnelor și domnilor, mie nu mi se pare că scopul justifică mijloacele. Uh, având în vedere că um, obiectivul poate fi îndeplinit și prin mijloace mai proporționale și, de fapt, acest lucru uh, stă în spatele propunerilor de la CCBI. Probabil că ați primit cu toții documentul de la CCBI, care este foarte dens, foarte bine justificat și Sper că doamna președinte o să fie încântată să audă că nu o să vreau să-l parcurg în detaliu. Ce vreau eu să fac este să subliniez ceea ce consider eu că ar fi chestiunile de bază cu propunerea um, de față și de ce uh, CCB și eu consider că nu este o soluție proporțională la problema cu care ne confruntăm. În primul rând, se um, spune că se bazează pe articolul 82 din TFUE pe scurt, am uh, investigat să vedem dacă 82.1 reprezintă un temei juridic potrivit, pentru că nu e vorba de o cooperare convențională între sisteme juridice. Există o problemă de bază cu arhitectura propunerilor și acest lucru uh, se referă la unele dintre criticile foarte detaliate pe care le-am primit. În, în mare avem statul emitent care poate să fie la nivelul judiciar, dar ar putea să fie și la nivelul polițienesc, să nu fie deloc o autoritate judiciară. Deci acesta uh, se adresează nu unui stat de executare, ci se adresează unui um, furnizor de servicii uh, individual în statul de executare. Avem așadar un efect transfrontalier care, mm, sincer, este fără precedent am uh, auzit că s-a menționat Convenția de la Budapesta, însă acolo este vorba doar de date privind abonații, nu este vorba de date de acces care fac parte din metadate și nu se referă cu siguranță la datele privind conținutul. Deci, atenție cum uh, considerăm lucrurile. Principala problemă cu această arhitectură pe care am uh, conturat-o este că nu există niciun fel de control judiciar în statul de executare și în propuneri nu figurează deloc vreun control vis-a-vis -vis de datele privind abonații și a datele de acces și nu considerăm că acest lucru corespunde cu uh, uh, uh cazurile, cauzele împotriva Sloveniei și cazurile Tele2 și Watson ale CEJ, unde se spune clar că e nevoie de un control judiciar. E o comparație interesantă ce poate fi făcută între propunerea Comisiei și uh, versiunea revizuită a președinției, pentru că propunerea Comisiei e suficient de proastă, însă um, revizuirea um, uh, din partea um, președinției este, să spunem, o contrarul unei ameliorări. Ne-am uitat, uh, în primul rând, la ideea că destinatarul, adică prestatarul de servicii, uh, primește un uh, drept de a obiecta. Însă apare o problemă legată de aceasta și este subliniat uh, în slide-urile antevorbitorilor. De exemplu, Microsoft. De fapt, nu Microsoft este problema, dar mai degrabă furnizorii mici. Dar se tot adună lucrurile. Deci, pur și simplu, um, nu se știe dacă anumite informații um, care ar putea să le predea ar putea să ducă la o încălcare a drepturilor fundamentale în, în temeiul articolului 8 sau în temeiul articolului 6 din Convenția Europeană. Este vorba de dreptul la un proces echitabil și acest lucru um, acoperă și uh, procedurile litigioase și sigur avem uh, protecție absolută la articolul 6 și nu trebuie să se facă niciun fel de exercițiu de echilibrare, iar furnizorii de astfel de servicii nu au niciun fel, nu sunt în măsură să aibă o părere despre asta uh, și nici măcar statul emitent nu este în măsură să aibă un aviz în acest sens. Deci, deși în documentul inițial apare un drept de a obiecta, și acolo unde se încalcă în mod manifest uh, dreptul, uh, Carta privind drepturile fundamentale sau e clar uh, vorba de un abuz, există o problemă de ordin practic. De aceea CCBI consideră că ar trebui să um, existe o mențiune și la controlul de date. Și mai este o altă problemă, și anume că o poziție din oficiu E bine, asta nu era o problemă a textului comisiei, dar poziția din oficiu este că mm, prestatarul are libertatea de a spune clientului um, uh, despre ce este vorba dacă nu este, nu este indicat să nu facă acest lucru. Însă, deși este vorba de un uh, um, caracter uh, limitat din partea furnizorului de servicii, până la urmă, la nivel practic, sunt foarte multe constrângeri. În principiu, se spune că dacă se face o cerere, aceasta trebuie să fie executată și cam acesta ar fi uh, sfârșitul. Nu există niciun loc de echilibrare a aspectelor de drepturi fundamentale. Și apoi mai există o poziție de plecare că nu spui. Dacă, noi sugerăm că dacă vrem un astfel de sistem, și um, având în vedere că avem un temei juridic uh, un pic dubios, măcar să fie o cerință pentru statul emitent să încerce să justifice cu control judiciar sau cu un control din partea statului de executare să se verifice, deci, de ce sunt necesare uh, informațiile în scopul uh, investigație. Mai sunt uh, um, o serie de aspecte din documentul nostru CCB. Există um, aspecte legate de modalitățile în care se vor furniza aceste informații, tipurile de forma, date care pot fi citite de mașini și mai departe. Uh, nu există nici măcar o definiție care să fie mulțumitoare a probelor, pentru că probele sunt definite în tot felul de modalități, în tot felul de instrumente, lucru care este periculos și trebuie să mai uh, Uh, să se mai reflecte la acest lucru și nu ni se pare deloc o propunere proporțională și o altă problemă legată de documentul președinției și unde salutăm, e bine, se leagă de atitudinea față de datele privind uh, conținutul. Se încearcă uh, o, realizarea unei uh, liste cu ceea ce reprezintă o, o infracțiune gravă astfel încât să se facă legătura cu furnizarea de date privind uh, accesul. Iar în ceea ce privește ordinele de păstrare, materialul trebuie să fie uh, păstrat odată ce autoritatea emitată spune că s-a lansat ancheta, însă nu se menționează nimic despre închiderea anchetei și nici nu există cerință de dublă în criminale. O să încerc să respect Uh, timpul alocat, așa că voi uh, parcurge rapid câteva idei legate de modul în care credem noi că ar putea să se soluționeze această chestiune proporțional. Sigur, se pune problema dacă trebuie să fie vorba de un regulament sau de o directivă. În articolul 82, noi nu considerăm că există un precedent pentru a se adopta un regulament, ar putea să fie vorba de o directivă, dar acesta e o chestiune minoră. Însă mai trebuie să vedem dacă la articolul 82 chiar găsim un temei juridic. Dacă se poate uh, depăși acest uh, obstacol, eu înțeleg ce se spune și înțeleg nevoia ca probele să fie păstrate dar având în vedere că uh, s-ar putea recurge la scurtături din motive de urgență, e bine, dacă se găsește o soluție pentru temelul juridic, atunci uh, trebuie totuși să ne gândim la un uh, principiu de obiecție, la uh, ordinul um, de protecție. Deși avem o serie de preocupări uh, pe care le-am menționat înainte, însă fazele următoare sunt problematice și nouă mi se pare că nu există nicio modalitate în care ordinul de um, prezentare să poată să fie uh, proporțional și să respecte partea de subsidiaritate de sisteme juridice naționale și mie mi se pare uh, și celor de la CCB, ni se pare că ar trebui mai degrabă să mergem pe căile legate de asistența juridică reciprocă. Vorbim aici despre um, Europa, nu despre relațiile între Uniunea Europeană și Statele Unite. Există modalități în care această procedură se poate um, îmbunătăți prin proceduri um, accelerate, electronice, dar, într-adevăr, dacă ne uităm la Ordinul European de Anchetă, putem să constatăm că s-ar putea folosi procedurile de acolo ca un fel de model uh, pentru uh, o revizuire și pentru modul în care ar putea să țină cont de probele electronice. Și trebuie să spun că este mm, important faptul că Ordinul European de Anchetă nu se îndepărtează de la mm, verificările și controlele uh, um, care ar trebui să existe și în acest instrument, dar pe care nu le are. Și um, spuneam um, că, de fapt, vremurile excepționale nu cer neapărat măsuri uh, excepționale, ci vremurile excepționale cer uh, Um, măsuri și soluții proporționale, ordonate, care să respecte drepturile fundamentale și uh, ordinea juridică europeană. Și în ochii CCB, toate aceste obiective pot să fie îndeplinite fără utilizarea acestui instrument neapărat. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! și, așa cum am indicat, am și eu foarte multe întrebări. În mod normal, președintele ar da cuvântul, în primul rând, raportorului, dar raportorul este acum președinte. Uh, aș mai da și cuvântul altor colegi. Doamna Intveld vrea să intervină. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înainte să ajung la întrebările mele, aș dori să reacționez la um, prezentarea domnului Kerkovs. Domnule Kerkovs, cred că ne-ați prezentat toate argumentele de care aveam nevoie ca să votăm împotrivă. Știți filmele cu Dirty Harry? Dumneavoastră ați fost un pic ca Dirty Harry. Probele electronice în mâinile dumneavoastră ar fi ca un Magnum 44 în mâinile lui Dirty Harry. Cineva care are atâta atât de puțin respect pentru uh, statul de drept și pentru drepturile fundamentale reprezintă o amenințare față de statul de drept. Uh, păreți așa, un, un fel de cowboy, sincer. Mie mi se pare cu adevărat șocant. Am fost... Uh, Bun, uh, șocată, dar poate mai puțin de afirmațiile domnului Hartman. Nu. Să revin la observația noastră întâi. Spuneți că oamenii nu trebuie să fie protejați de oameni ca mine. Ba, se pare că da. Pentru că eu nu cred că soluția la problemele pe care, pe bună dreptate, le subliniați, le indicați, uh, E bine, soluția nu e să vindem pur și simplu drepturile cetățenilor. Vorbim aici despre drepturi care au fost dobândite de către cetățenii europeni, care nu prea vă impresionează, după cât se pare. Spuneți, de exemplu, și asta a indicat domnul Michel pe bună dreptate, că procedura de cooperare judiciară, de recunoaștere reciprocă este prea lungă, că a trebuit să așteptați câteva luni. Nu știu, poate că e un caz extrem, o media, nu știu, dar nu vi se pare pare că dacă avem două democrații bine dezvoltate, bogate, acestea n-ar putea să mai taie puțin termenele birocratice, n-ar trebui acesta să fie primul pas. Apoi, n-am auzit nimic despre cum funcționează asta în interiorul Uniunii Europene. Apoi, eu nu vreau să mă opun categoric principiului de a avea acces direct în interiorul Uniunii Europene, însă Văd că sunteți fascinat. Însă, trebuie să existe un nivel adecvat de protecție uh, a cetățenilor europeni care să se potrivească cu asta și nu se întâmplă asta și de obicei se întâmplă. Întâi Comisia propune să se creeze puteri suplimentare pentru oameni ca dumneavoastră și apoi Abia după aceea vorbim despre protecție juridică pentru cetățeni, care după aceea rămâne de văzut cum se implementează. Cred că trebuie să vedem întâi cum putem îmbunătăți instrumentele existente. Dacă creăm unul noi, atunci ar trebui să existe și protecție uh, juridică pentru cetățeni pe măsură pentru că dacă spuneți că e prea încet, trebuie să ajungem acolo imediat, în domeniul uh, infracțiunilor cibernetice, uh, domnul Haman, numai la asta se referi, dacă vă uitați la propunere, nu numai despre asta e vorba, este despre tot felul de infracțiuni. Deci argumentul că toate probele pot să dispară în câteva secunde nu prea e, stă în picioare. Sunt, sunt situații, într-adevăr, pentru acestea trebuie să găsim o soluție, dar nu în toate cazurile. Vorbim despre guverne ale unor state membre ale Uniunii Europene care atacă ONG-uri care critică guvernul respectiv sau state membre unde să zicem, nu știu, avortul este o infracțiune ar putea să folosească acest instrument ca să acuze femeile sau să atace ONG-urile și n-au nimic de la dumneavoastră. Domnule Kerkovs, dacă spuneți și vă citez, internetul este o, un loc al faptei enorm o scenă a crimei. Păi, haide să fim serioși, toată lumea e un, un loc al crimei. Existau um, infracțiuni și înainte de internet, dacă vă vine să credeți. Și pot să vă spun că uh, m-a interesat mai mult uh, uh, prezentarea domnului Schnanehan, care a fost mult mai nuanțată și cred că dacă Asociația Germană a Judecătorilor are critici vis-a-vis -vis de această propunere, cred că Comisia Europeană ar trebui să plece urechea, pentru că se pare că există niște preocupări legitime referitoare la această propunere și salut foarte mult cele spuse de domnul Mitchell. Bun, înțeleg că dumneavoastră n-ați făcut propunerea aceasta, însă oameni ca dumneavoastră o să o folosească. Și până când sunt liniștită că nu se va abuza de aceasta, nu o să votez în favoarea acestei propuneri. Mulțumim, Sofie! Cred că avem uh, vorbitori foarte pasionați, diferiți, uh, din diferite perspective. Să reținem că e vorba de o audiere și am invitat diferiți vorbitori tocmai pentru a prezenta păreri diferite și apoi o să ne concentrăm pe câteva chestiuni cheie. Sofia a prezentat deja câte ele, dar ne cam... Um, ne se cam scurge și timpul, mai avem cel puțin trei vorbitori suplimentari, doamna Herans, domnul Melo și uh, raportoarea, doamna Ernst. Sorry, ich bin schon ganz durcheinander. Da, poate să fie confuzie. Uh, am uh, ascultat prezentări frumoase, foarte frumos, nu ne <laughs> ajută neapărat mai departe toate imaginile, dar asta e. Um, câteva întrebări, cum a spus și domnul Schneiderhan, sunt uh, sisteme judiciare foarte, juridice, mă scuzați, foarte diferitice, diferi, scuzați, diferite. Și se spune că unii nu vor să furnizeze date, căci la ei uh, fapta acuzată nu este catalogată ca fiind penală. Interpretările foarte diferite duc la abordări foarte diferite și deci ce putem face în cazuri de anchetă transfrontalieră? Către domnul Hartman și domnul Kerkhoff, câte cazuri, așa cum le-ați prezentat dumneavoastră, ați uh, trăit uh, pe parcursul carierei dumneavoastră? Sunt acestea singurele? Sunt reprezentative? Ne puteți spune mai multe? În al treilea rând, cu privire la ce a spus domnul Schneiderhan și voluntariatul, care nu este de la sine înțeles, nu este un dat. Ce se întâmplă când un provider spune nu, nu se poate după avizul serviciului nostru juridic? Puteți să declinați un pic ce înseamnă toate acestea? Cum uh, stau lucrurile în acea situație sau cum nu stau? Și către domnul Mitchell și domnul Schneiderhan împreună, Ordinul European de Anchetă a fost numit de mai multe ori aici. Ce ați face dumneavoastră diferit? Nu cu acest regulament, dar poate că pe o altă cale de a rezolva problema? Unde întrezăriți nevoi uh, de modificare, ce ați face dumneavoastră? În sensul vitezei, în sensul acțiunii eficientizate. Mulțumesc! Mulțumim Cornelei Ernst, domnul Melo. Mulțumesc! Voi vorbi portugheză. Mulțumesc! Mulțumesc e o direito a viver em segurança. Mulțumesc. Vreau să mă refer la un spațiu în care cetățeanul să se simtă în securitate. Apoi, ne vom gândi la faptul că infractorii trebuie să fie judecați cu eficient. Apoi mai e un drept care este foarte important. Poate că deputații nu ar trebui să se gândească atât de mult la garanțiile pentru delicvenți, mai degrabă să se gândească la justiție, să fie favorabilă victimei. Delictele nu se combat cu retorică parlamentară și politicienii trebuie să fie primii care uh, oferă garanții, bineînțeles, să se respecte drepturile fundamentale ale cetățenilor, astfel încât un infractor să fie judecat și pedepsit cu eficiență și este foarte important ca cei care investigează să evite săvârșirea de delicte grave. Însă, insist, nu trebuie să se încalce drepturile omului. Însă, retorica parlamentară face uh, rar atâta rău Ehm, așa cum o face când e vorba de delicte, de infracțiuni în care ar putea să fie evitate. E foarte greu după aceea să le corectezi. O mare parte din această retorică parlamentară a avut loc aici. De exemplu, cu dosarul PNR, cu registrul privind numele pasagerilor. Vreau să vă reamintesc că dacă ne uităm la acest instrument care a fost aprobat de către Parlamentul European, uh, Uh, în ultimul uh, mandat, e bine, până la urmă, ca să se aprobe, a trebuit să, uh, să fie atacuri la Paris până când un socialist, François Hollande, să spună că vrea să aprobe PNR-ul. Și chiar la noi în Parlament, într-o fază secundă, să-i spunem, s-a ajuns să se aprobe până la urmă PNR-ul. se pare că mm, sunt totuși instrumente care ajută la investigații. Nu e o soluție magică. S-a văzut asta și în mandatul anterior, dar și aici trebuie să ne uităm bine la ce votăm. Un alt exemplu de retorică parlamentară, să vorbim despre drepturile persoanelor și despre garanții, dar este vorba despre date pe care le au deja agenții de voiaj. Dacă vorbesc despre probe de electronice, trebuie să vedem perspectiva noastră um, trebuie să vedem exact despre ce înțelegem. Nu știu, poate ați văzut uh, altfel uh, lucrurile uh, privind PNR-ul, dar cred că lucrurile ar fi stat altfel dacă s-ar fi aprobat înainte. Doamnă președinte, să nu uităm că instrumentul acesta cu garanții dacă se uh, aprobă, o să fie în avantajul celor care investigează și ne va proteja mai bine pe noi și pe uh, cetățeni. Deci, întrebarea mea este mai degrabă cu caracter metodologic. Poate că am fi mai eficienți dacă în locul acestui uh, instrument în care se vorbește despre probe electronice, uh, dacă am, uh, l-am încadrat mai degrabă în contextul Ordinului European de Anchetă, eventual uh, cu specificul probelor, că vorbim despre internet, uh, sunt um, um, complexități mai mari în obținerea anumitor probe și în conservarea lor, dar mie mi se pare important să se țină cont de caracterul acestui ordin uh, european de anchete. Nu ar putea uh, în acest context să se țină uh, cont de specificul uh, acestor probe și să nu fie atât de multe, n-ar fi mai simplu, fără atâtea obstacole, să modificăm instrumentul legat de Ordinul European de Anchetă? Poate ar fi mai util așa. Vă mulțumesc, asta este tot și sper că ați înțeles trimiterea mea la PNR. Politica nu depinde de Um, de perspective complet separate, unor trebuie să ascultăm mai multe puncte de vedere. Da, domnule Melu, mi-amintesc foarte bine de directiva europeană PNR. Eu am votat împotrivă și în continuare cred că am făcut bine, mențin decizia față de modul în care am procedat, dar dacă trebuie să avem noi măsuri sau dacă trebuie să reconsolidăm măsurile existente, e mereu greu să facem asta. Mai avem un vorbitor adițional? Domnul Franț, aveți cuvântul. Mulțumesc. O întrebare către domnul Hartman, pentru că ați spus că aveți o disponibilitate non-stop pentru solicitări din partea altor state membre și că faceți și operațiuni în oglindă, deci în paralel față de statul membru, alt stat membru, mă scuzați. Față de această cooperare concretă, ați putea să ne mai dați câteva detalii în ce constă ea? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Raportoarea ar avea două, trei întrebări odată față de domnul Kerkov. Mulțumesc foarte mult pentru ce a vorbit și pentru faptul că noi uh, credem că serviciile de la Facebook ar fi uh, pe gratis. Ar fi avut nevoie de reglementări Poate că Facebook uh, ar fi luat între timp bani, nu ne-ar spiona pe noi și nu ne-ar fi vândut datele, dar invers nu putem face ceva similar ca și cum, așa cum a făcut Facebook. O întrebare către domnul Hartman, care a vorbit despre faptul că această, acest regim voluntaria, de voluntariat este um, unul care nu face uh, să existe personalul în așa fel încât solicitările sau uh, interpelările să primească un răspuns rapid. Deci dacă implementăm uh, probele electronice, providerii trebuie să angajeze mai mult personal și dacă da, cine plătește? Providerii și nu în ultimul rând clienții sau statul, deci cine răspunde de finanțarea acestor măsuri de siguranță. Domnule Schneiderhan, o întrebare și către dumneavoastră, pentru că v-ați referit uh, la o îmbunătățire a acestei măsuri și ați spus că prin probele electronice poate fi creat un serviciu de mm, disponibilitate a judecătorilor, așa cum a spus și antevorbitorul noastră, ca să nu aibă loc neapărat o notificare uh, sau ca în momentul în care apare notificarea un judecător să o poată lua în vizor și către domnul Mitchell, ultimul nostru vorbitor, așa cum a vorbit și domnul Melo, Credeți că este atât de imposibil ca ordinul de anchetă să fie utilizat mai pregnant sau, mă rog, pentru lucruri specifice, speciale din domeniul cibercriminalității. Avem nevoie pentru acest domeniu de lucruri speciale în loc să avem în vedere probele electronice pentru toate faptele penale cu toată implementarea. Poate că aș da cuvântul acum în ordine inversă față de cum s-a intervenit și, prin urmare, este rândul domnului Mitchell pentru o scurtă luare de poziție. Yes, the reason why I mentioned the European Investigation Order, and interestingly, it's... Foarte interesant. Ordinul de anchetă uh, e deja în documentul uh, nostru, ICCB. El uh, există, este testat și nu are dificultățile structurale pe care le are noua propunere. Deci oferă o bază propice pe care să construim. Dar n-aș vrea să fac eu aici politică și să spun ce trebuie să schimbăm în mod specific. Cumva Trebuie să ne întoarcem la ce ne referim când spunem probe electronice. Folosim această noțiune fără a înțelege pe deplin de fapt ce comportă ea. Am uh, chiar participat la publicarea unei cărți extrem de stufoase pe acest uh, subiect. Trebuie să ne gândim un pic mai atenți la uh, infracțiunile pe care le anchetăm. Nu toate sunt uh, cibernetice, iar uh, lista preștinției are o listă redusă de infracțiuni, foarte, toate grave, dar nu toate sunt cibernetice. Și uh, trebuie să analizăm textul și să vedem care sunt infracțiunile pe care le anchetăm și unde vor apărea probe electronice. De fapt, uh, aproape pretutindeni în ziua de azi, fără doar și poate. Uh, și apoi să facem un test de rezistență ca să vedem dacă Ordinul de anchetă europeană poate să acopere totul. Răspundul este, dacă răspunsul este da, atunci uh, noua propunere este o soluție care caută o problemă. Este foarte bine să, fie, să se facă o revizuire a ceea ce există deja. Dar astăzi nu o să pot oferi o soluție. Va rezulta în urma muncii în această comisie cu, sigur, cu participarea tuturor actorilor de astăzi. Toată lumea vă stă la dispoziție. Și un ultim comentariu, dacă îmi permiteți. Mm, mi se pare că trăim într-o societate bazată pe statul de drept, într-adevăr, și atunci trebuie mereu să găsim intervenții proporționale, minime, utilizând sistemele existente acolo unde se cade. De aceea CCBE spune cu precauție că se prea poate ca probele electronice să își găsească locul și în ordinul de păstrare. Se prea poate ca ele să dispară înainte de a avea șansa să recuperăm aceste probe chiar și cu proceduri accelerate. Deci nimeni nu este afectat uh, dacă materialul este păstrat, în așa fel încât după aceea el să fie examinat așa cum trebuie, printr-un ordin nou, nici nu ne pasă, sau în contextul Ordinului European de Anchetă. Asta este deja o altă întrebare. Deci da, s-ar putea să găsim loc de inovare și la uh, Ordinul de Păstrare, dar credem că ar trebui să analizăm și Ordinul uh, European de Anchetă, căci este un lucru absolut necesar. Mulțumesc! Mulțumesc! pare rău, suntem cu o jumătate de oră în întârziere. Va trebui să ne concentrăm strict pe întrebările uh, direcționate către dumneavoastră. Domnul Kerkov. Mulțumesc foarte mult. A fost o întrebare cu privire la aceste mm, exemple, dacă sunt reprezentative față de ceea ce se întâmplă. Nu pot decât să repet invitația lansată de a veni și de a arunca o privire. Vorbesc serios. Este vorba că puteți uh, să asistați la o reprezentație onestă a ceea ce se întâmplă. Asistența juridică reciprocă așa cum funcționează ea cu SUA. Iau notă de ceea ce a spus domnul Mitchell. Nu este vorba de sisteme juridice reciproce cu SUA, este vorba de faptul că trebuie să există un reprezentant juridic în Uniunea Europeană, în așa fel încât uh, să poată fi accesate date din Uniunea Europeană, uh, să fie accesate de către întreprinderi uh, din străinătate sau localizate în străinătate. Toate infracțiuni, nu doar cele cibernetice, orice infracțiune gravă care se petrece e foarte complexă. O parte a internetului, mm, dark web-ul, reprezintă doar o facțiune a internetului uh, așa cum îl cunoaște toată lumea. Dacă unii cred că aceste exemple sunt o exagerare, reiau invitația de a veni și de a arunca o privire. Dacă plecăm de la premisa că două țări moderne bogate pot oricum să găsească o soluție pentru a prescurta asistența juridică reciprocă, nu pot decât să vă spun un lucru. Da, vă rog să credeți asta în continuare, dar a neglija realitatea, situația de la fața locului arată că lumea nu știe despre ce vorbește. Deci veniți, aruncați o privire și vă voi arăta cum orice dosar impune măsuri specifice. Mulțumesc! Doamnă președinte, îmi pare rău. Tocmai ni s-a spus că noi, eurodeputații, nu știm despre ce vorbim? Cred că toată lumea de aici știe despre ce vorbim. Dar toată lumea se axează poate pe lucruri diferite și trebuie să verificăm cu toate mijloacele posibile dacă avem cu toții o imagine de ansamblu, în loc să ne axăm doar pe fragmente. Asta este sarcina principală a parlamentarilor, să adune la oaltă toate elementele pentru a hotărâ apoi ce este corect și practic din punct de vedere politic. Deci noi cu toții știm ce facem și în același timp cu toții poate ratăm un lucru sau două și ceea ce n-ar trebui să se întâmple. Domnul Schneiderhan. Voi răspunde pe scurt în germană. E vorba de a utiliza Ordinul European de Anchetă. Dar trebuie să luăm uh, lucrurile de la un caz la altul, să vedem unde sunt posibilități de accelerare cu serviciile acelea pentru judecători care există, de disponibilitate. Uh, e vorba și de judecătorii specializați care sunt în măsură să ia decizii accelerate. Mi-aș atrage probleme de acasă dacă aș spune că justiția germană ar trebui să implementeze asta în Europa. Ceea ce nu se poate reglementa prin acest ordin și ceea ce ar trebui menționat cu, și cu această propunere este obligația providerilor din terțele state care acționează aici pe piață să creeze o filială în baza căreia sau prin care să se ridice probe, indiferent de unde sunt ele stocate în lume. Aceste două obligații trebuie să fie, din punctul meu de vedere, în afara Ordinului European de Anchetă, reglementate într-o directivă separată, și acolo unde e vorba de un ordin european de anchetă cu procedură accelerată, datele trebuie înghețate și uh, prelevate foarte rapid după ce Analizez propunerea comisiei, articolul 9 cu 5 și ne spune că dacă providerul e de părere că există o încălcare a dreptului fundamental, atunci transmite asta autorității competente judiciare și mai întâi nu transmite datele, deci refuză. Și asta face ca, într-o primă instanță, să nu se facă o publicare a datelor. O divulgare, mă scuzați. Mulțumesc. Mulțumesc și a un, aproape ultimul vorbitor. Are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. domnul Hartman. În prezentarea mea am uh, prezentat aspecte cibercriminalității. Îmi pare rău, m-ați invitat ca expert. Eu mă străduiesc să rămân expert în uh, ceea ce sunt în uh, domeniul practic, în viața de zi cu zi. Sunt aproape de 12 ani în acest domeniu, dar vedeți că nu sunt expert pentru alte domenii penale. Dar știu din practică că anchetele fac ca hotline-ul acela de non-stop să fie utilizat chiar și de colegii altor instanțe judiciare, chiar dacă e vorba de dosare care nu sunt în legătură cu cibercriminalitate, dar care au de-a face cu probele electronice. Deci, eu da, sunt acolo ca punct de pornire pentru cibercriminalitate și pot să mă refer doar la acest domeniu, dar deja știu că acțiunea aceasta cu hotline-ul joacă un rol important în mai multe domenii. Cum a spus domnul Schneiderhan, uh, în multe domenii e nevoie de specializare la nivel înalt, la nivelul procurorilor, la nivelul avocaților, la nivelul judecătorilor. Se acționează rapid, proceduri de anchetă sunt extrem de alambicate, complexe, trebuie să ia decizii repede și tocmai de aceea trebuie garantate drepturile și interesele fundamentale. Metodele de anchetă polițienească Trebuie să fie la unison cu dreptul în vigoare. Asta se întâmplă doar dacă există uh, înțelegere față de posibilitățile tehnice. Serviciul acesta de hotline 24/7 este foarte util oricând poți să ai la dispoziție un procuror pentru chestiuni polițienești, pentru chestiuni uh, de acuzații în domeniul privat. De asemenea, din experiență pot să vă spun că această specializare continuă în domeniul justiției cu efecte de contagiune pozitive. Köln, ca judecătorie, a creat și o cameră specială pentru cibercriminalitate cu judecători specializați. Și ei se pot exprima pe acest uh, domeniu. Cu procedura în oglindă, ce înseamnă ea? Este un instrument cu două funcții. Pe de o parte, Pentru că fenomenul criminalității are acum o component, componentă digitală, Să zicem că vine o anchetă din partea unei, unui stat care tocmai ce a început acea anchetă. De obicei primesc suficiente informații pentru a verifica dacă nu cumva sunt și victime germane, nu cumva uh, s-a dus atingere și drepturilor unor cetățeni germani. Și atunci pot repede să iau legătura cu colegii mei, să fac pașii necesari uh, uh, incipienți, asta încă înainte uh, ca o parte vătămată să se fi sesizat. Și adesea acest instrument uh, implică o cale de atac accelerată în așa fel încât uh, să putem avea o competență originară cu implicarea autorităților competente germane. Luăm uh, măsuri în baza dreptului german fără a mai pune, fără a pune sub semnul întrebării uh, căile de atac. În ceea ce este caracterul procedurii de anchetă, așa cum a spus și colegul din Belgia și așa cum am spus și eu în baza exemplului meu, trebuie să ofer două răspunsuri. Da, exemplele sunt reprezentativ pentru domeniul meu uh, de acțiune, pentru cibercriminalitate, pentru că biroul central are expertiza tehnică, ține cont de de fenomenul de hecuire, sunt, reprezent, de, deci da, sunt reprezentative exemplele. În ceea ce privește întrebările și interpelările pe care le primim din partea procurorilor și avocaților care nu sunt neapărat direct implicați în cazurile de cibercriminalitate, constatăm că în context european și în context global, în foarte multe domenii infracționiste, probele electronice devin relevante. Îmi pare rău, uh, am primit multe întrebări și mă străduiesc să răspund la toate. Cu privire la faptul că e un sistem voluntar, sigur că sunt uh, întreprinderi orientate foarte puternic pe interesele de afaceri și se confruntă cu factorul de cost. În trecut a fost și un exemplu au fost, uh, de exemplu, date anumite orientări despre cum să tratăm uh, discursul uri în planul online și cum să facem ca întreprinderile să investească mai mult în acest domeniu. Deci te pot oferi orientări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi, îmi pare foarte rău știu că domnul Mitchell poate să ne ofere informații adiționale despre ce mai putem ce documentație mai putem parcurge și în aceast, acest panel am auzit că ar fi și o posibilitate să schimbăm sau să consolidăm modele existente, cum ar fi Ordinul European de Anchetă și totodată poate să schimbăm domeniul de aplicare pentru probele electronice să facem ajustări necesare astfel. Multe subiecte de dezbătut în continuare. Îmi pare rău. Din păcate, experții noștri nu vor mai primi în continuare cuvântul. Suntem în întârziere cu 45 de minute. Trebuie să deschidem următorul panel, dar vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru implicare și pentru faptul că ne-ați prezentat opțiuni, opiniile dumneavoastră. Și domnule Schneiderhan, dacă acasă veți avea probleme din cauza faptului că cereți să existe mai mulți judecători, Cred că în domeniul justiției, în multe țări, de fapt, ar trebui să cheltuim ceva mai mulți bani pentru a îmbunătăți sistemul, deci aveți sprijinul meu pentru asta. Bine, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Mulțumesc tuturor celor din panel. Trecem mai departe O să-l uh, prezint direct pe următorul vorbitor. Yeah, yeah, yeah. Um, talking about once again the evidence vis-a-vis -vis... Vorbim din nou uh, de instrumentele actuale și uh, în special despre drepturile fundamentale și aspecte legate de proporționalitate. Avem câțiva vorbitori pe care îi invit să mi se alăture aici la prezidiu, domnul profesor Marco Boșniac, din partea instanței. Acesta ni se va alătura prin videoconferință. Ne pare rău că suntem în așa mare întârziere. Ca de obicei, eh, teoretic, avem 10 minute pentru fiecare vorbitor, dar dacă ați putea să scurtați puțin acest timp, ar fi foarte bine. Și, fără să mai întârziem lucrurile, știind că uh, ne-au așteptat foarte mult în această sală nu foarte frumoasă din Strasburg. Îi voi da cuvântul domnului profesor Boșniac de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru a ne prezenta părerea sa cu privire la probele electronice. Sper că a putut urmări dezbaterea noastră și că ne ascultă. Dacă ne aude, domnule Bosniachi, vă puteți începe prezentarea. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și sper că mă puteți auzi și dumneavoastră la Bruxelles. Dacă mă auziți, atunci voi continua prezentarea mea m-ați rugat să fac o prezentare a jurisprudenței CEDO cu privire la aspecte care se leagă de această propunere pentru Ordinul European de Producere și de Păstrare a probelor electronice. Eu sunt judecător la CEDO, însă în această prezentare mă voi exprima în nume propriu, personal și Desigur, unele dintre hotărârile pe care le voi, le voi prezenta aici reflectă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Dacă ne uităm la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, putem observa că aceasta cuprinde mai multe dispoziții care, în aparență, se aplică la acest instrument propus la regulamentul propus, articolele 8, 13 și 6 în special. Eu, în prezentarea mea, mă voi concentra pe dispozițiile dispozițiile de la articolul 8 din această convenție, care protejează patru interese distincte. În primul rând, viața privată, viața de familie, casa și corespondența. Dintre aceste patru interese, eu consider că cele de la A, viața privată, dar și ultimul, corespondența, sunt la o primă vedere afectate de instrumentul propus. Fiecare interferență cu drepturile din această convenție nu duce neapărat la o încălcare a acestor drepturi în contextul articolelor 8 Interferența este în continuare compatibilă cu această convenție dacă este în conformitate cu legea și dacă are un scop legitim și, de asemenea, dacă este necesară într-o societate democratică. Eu uh, nu voi pierde prea mult timp cu cel de-al doilea criteriu și anume scopul legitim. Se pare că acest criteriu uh, în general este respectat de instrumentul propus, adică lista exhaustivă de astfel de scopuri de la aliniatul 2, articolul 8 din Convenție, prevenirea infracțiunilor, siguranța națională, protecția libertăților și a drepturilor celorlalți. Primul și cel de-al treilea criteriu par să fie puțin mai controversate în lumina măsurilor propuse. Voi începe cu solicitările, cu cerințele de legalitate. Pentru ca această condiție să fie îndeplinită, legislația vizată trebuie să fie accesibilă, previzibilă și să prevadă protecție împotriva interferenței arbitrare. În contextul măsurilor prevăzute, Dispozițiile relevante ar trebui să includă niște limite foarte clare cu privire la natura, domeniul de aplicare și durata măsurilor prevăzute. Mai mult de atât, trebuie să se prevadă și motivele ordinului, dar și autoritățile competente pentru permiterea și executarea acestor măsuri, dar și monitorizarea lor și apoi justificarea acestui, um, acestei căi de atac prin legislația națională. Când vorbim, deci, de această cerință de legitimitate, ar putea să apară următoarea întrebare, în temeiul cărei legi ar trebui să fie judecate aceste măsuri. Desigur, avem regulamentul propus, care e la nivelul legislației Uniunii Europene, dar mai apoi apare și următoarea întrebare legislația statului uh, emitent sau legislația statului de executare se aplică atunci când se analizează legitimitatea cererii. Legislația statului emitent. Este foarte clar că actul propus se referă la legislația statului emitent în mai multe locuri. De exemplu, anumite aspecte nu sunt reglementate în actul legislativ propus, așa că autoritatea din statul emitent va aplica dispozițiile legislației naționale. S-ar putea însă să apară câteva probleme legate de acest lucru cu privire la uh, executabilitatea, dar și previzibilitatea legislației statului respectiv. Pentru mulți uh, beneficiari sau persoane vizate, această legislație va fi într-o limbă străină sau se va referi la un sistem juridic străin Asta înseamnă că problema de punere în aplicare este agravată și mai mult cu priv- din cauza faptului că în, reg- în regulamentul propus nu se face referire la dubla incriminare și nici nu avem o listă de infracțiuni la care se aplică această propunere, uh, ceea ce diferențiază foarte mult acest act legislativ de uh, mandatul european de arest, de arestare. Și mai mult de atât, se poate ordona o măsură care în sine nu există în sistemul juridic al statului de punere în aplicare. Toată lumea trebuie să știe legislația națională a țării respective, dar trebuie să cunoască și legislația comunitară. Eu mă întreb însă dacă se poate aștepta de la toată lumea să cunoască legislația din fiecare stat membru al Uniunii Europene. În ceea ce privește legislația din statul de executare, s-ar putea ca aceasta să nu aibă nicio relevanță pentru propunerea existentă. Din punctul de vedere al Convenției, ar putea să apară probleme pentru că părțile contractante la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, printre care se numără toate cele 28 de state membre ale Uniunii, sunt responsabile pentru protecția drepturilor omului pe teritoriul lor și în jurisdicția lor. Trebuie să creeze un cadru de reglementare corespunzător și să garanteze protecție legală, dacă nu chiar judiciară, în anumite situații. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a a avut de a face în trecut cu situații de recunoaștere reciprocă a acestei legislații și am acceptat prezumția de protecție egală. Dar dacă autoritățile din statul de executare um, primesc o plângere conform căreia drepturile omului nu au fost protejate și acest lucru nu poate fi remediat prin legislația comunitară, aceste autorități nu pot să nu examineze această plângere numai uh, pe motiv că uh, aplică legislația comunitară. Acest lucru a fost um, foarte clar uh, într-o decizie privind Letonia și a fost reconfirmat în repetate rânduri. Deci, acest instrument creează o situație unică din perspectiva jurisprudenței CEDO, ce anume interferențele cu articolul 8 nu presupun nicio implicare a autorităților din statul de executare. Și eu mă întreb dacă acest lucru este în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului. S-ar putea să existe această așteptare legitimă ca legea din statul membru de executare să se aplice în orice situație, iar acest lucru, desigur, că va avea un impact asupra evaluării caracterului legitim. Dacă ne uităm pur și simplu la regulamentul propus și încercăm să îl evaluăm din perspectiva acestei cerințe de legitimitate în sine, ca să vedem dacă dispozițiile sale prevăd niște garanții adecvate și corespunzătoare împotriva abuzului în lumina jurisprudenței existente a CEDO, atunci putem observa următoarele lucruri. Primul aspect. Conținutul măsurilor prevăzute este suficient de bine definit. Eu personal nu sunt expert în anumite aspecte legate de tehnologie, însă mi se pare că de multe ori este dificil să ne dăm seama dacă o anumită măsură sau o anumită etapă are de a face cu datele de acces, datele utilizatorului, datele tranzacționale și așa mai departe. De exemplu, dacă ne uităm la situația analizată în cazul Benedict versus Slovenia, la care a făcut trimitere unul dintre antevorbitori, atunci am putea ajunge la concluzia că lucrurile nu sunt foarte clare. Apoi, durata măsurilor, procesul de validare, nici el nu este descris foarte clar, nu există nicio dispoziție cu privire la autorizarea și punerea în aplicare a acestor măsuri și există câteva dispoziții limitate cu privire la căile juridice uh, de atac. Pentru că nu prea mai am mult timp la dispoziție, mă voi referi pe scurt la criteriul necesității într-o societate democratică. În acest criteriu nu ar trebui uh, să se permită măsuri intruzive. ceea ce privește proporționalitatea, care și ea este strâns legată de acest criteriu, uitându-ne la această propunere, ar trebui să ne concentrăm asupra infracțiunilor grave. Ordinul european de prezentare ar trebui să fie disponibil pentru toate infracțiunile pedepsite cu o uh, pedeapsă privativă de libertate de cel puțin 3 ani. Iar um, ordinul de, produ- de prezentare este prevăzut pentru toate uh, infracțiunile. Nu există o limită legată de durata măsurilor și utilizarea ulterioară a informațiilor obținute prin aceste măsuri. Din acest punct de vedere, deci, consider că această propunere mai are nevoie de un pic de analiză din partea celor care lucrează la ea, însă, desigur, vă stau la dispoziție pentru orice întrebări uh, suplimentare vreți să adresați. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule profesor Boșniac. Acum îi voi da direct cuvântul următorului vorbitor, domnul Albin Daring, care este uh, Managerul uh, programului Research, uh, Criminal Law and Criminal Justice, Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc um, pentru invitație. Multe s-au spus deja de antevorbitorii mei, așa că nu voi relua toate aceste detalii. La început, domnul Boze ne-a spus că sunt două semne de întrebare principale. Primul, suveranitatea și al doilea, protecția suplimentară. Și cred că Lucrurile devin tot mai clare. Suveranitatea înseamnă că fiecare stat semnator al Convenției ei um, cu privire la drepturile omului are responsabilitatea de a se asigura că pe teritoriul său drepturile omului sunt garantate. Întrebarea este, această propunere respectă acest standard? Permite statului de executare să păstreze acest nivel de supraveghere? Și cealaltă întrebare, controlul judiciar. Există într-adevăr câteva lacune care ar putea fi rezolvate. Mă voi referi la câteva dintre acestea, dar nu voi relua toate cele spuse de vorbitorii din primul panel, pentru că sunt de acord cu tot ce au spus, deși în aceste situații există riscul să ignorăm alte probleme și aș vrea să menționez câteva aspecte mai minore care totuși au de-a face cu drepturile fundamentale. Și voi începe cu articolul 2, aliniatul 15, unde se definesc cazurile de urgență. Întrebarea este dacă limitarea definiției la amenințări la viață sau la integritate este corespunzătoare. Există și forme de violență psihologică, tratament degradant și inuman, care nu afectează afectează viața și nici integritatea fizică și ar trebui să fie acoperite de această definiție a situațiilor de urgență. Ce se întâmplă dacă doi indivizi plănuiesc să răpească o persoană pentru a câștiga niște bani. Asta nu înseamnă neapărat o amenințare la viața sau la integritatea fizică a ostaticului. Un copil nu ar trebui să fie protejat împotriva abuzului sexual în contextul pornografiei infantile, indiferent dacă există sau nu o amenințare la viața sa sau la integritatea sa privată. Cred că răspunsul este evident. Deci, din acest punct de vedere, definiția cazurilor de urgență prevăzută la articolul 2 aliniatul 15 este mult prea prea limitată. Ar trebui să se asigure protecție împotriva oricărui act care încalcă direct demnitatea umană în conformitate cu articolul 1 din cartă și așa cum se specifică și la articolele următoare, inclusiv articolele 2 până la 7 din cartă. O scurtă remarcă cu privire la articolul 5 care specifică uh, aceste infracțiuni care justifică ordinul de prezentare. Articolul 5 uh, alineatul 4 definește infracțiunile pentru care e nevoie de acest ordin pentru date de conținut și tranzacționale. Acestea au scopul de a identifica infracțiuni grave și paragraful 4a se referă la sentința privativă de libertate maximă. În conformitate cu această dispoziție, o infracțiune este suficient de gravă dacă în statul emitent este pedepsită cu o uh, pedepsă cu închisoare de uh, cel puțin 3 ani. 3 ani. Însă acuratețea acestei uh, dispoziții trebuie pusă sub semnul întrebării. 25 de state membre sunt obligate de direct respectivă să ia anumite măsuri împotriva resortisanților țărilor terțe în ședere ilegală. Asta înseamnă 5 ani de închisoare, de exemplu în Spania. Închisoarea poate dura între 2 și 5 ani. În Luxemburg, aceeași infracțiune este pedepsită cu o sentință privativă de libertate între 8 zile și un an, iar în Republica Cehă această pedeapsă nu depășește 6 luni. Deci ce înseamnă înseamnă o infracțiune gravă. În anumite state membre este văzută ca o infracțiune minoră, în alte state membre ca infracțiune gravă. Deci, credem că ar trebui ca măsurile să fie aplicate în mod mai eficient pentru a surprinde infracțiunile grave. Ar trebui să ne referim la regulamentul Europol articolul 3 și, de asemenea, să facem trimitere la lista de infracțiuni din anexă. Aliniatul 5, articolul 5, aliniatul 4b, face trimitere la infracțiuni comise prin intermediul unui sistem IT, inclusiv infracțiuni care au de face cu plata online, pornografia infantilă și impozitul pe sistemele informatice. La această listă, după părerea mea, ar trebui să adăugăm și Infracțiunile motivate de ură în conformitate cu decizia Consiliului din 2008 pentru combaterea xenofobiei prin intermediul dreptului penal. Statele membre ar trebui să organizeze anchete când vine vorba de astfel de infracțiuni motivate de ură, pentru a identifica membrii grupurilor respective. Articolul 9, aliniatul 2 din directiva cadru, prevede faptul că statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că Competențele lor se extind și la cazuri în care astfel de conduite au loc prin sistemele informatice. Din păcate, criminalitatea motivată de ură este o îngrijorare tot mai mare. Când vine vorba de echipamentul necesar pentru autorități, protecția indivizilor împotriva comportamentului rasist, xenofob sau a urii online nu ar trebui uh, să fie legată de mijloacele de plată online. Articolul 14, o remarcă generală. De fiecare dată când această propunere propunere se referă la drepturile fundamentale, se limitează accesul autorităților. Acest lucru se bazează pe o abordare tradițională și anume că în chestiunile penale e vorba de stat versus inculpat. Dar aici avem de-a face cu drepturile indivizilor afectați de măsuri concrete și cine nu apare în acest model este tocmai victima. Această abordare a procedurilor penale a fost recent pusă sub semnul întrebării și se naște o nouă paradigmă care are în centru înțelegerea acestor infracțiuni ca însemnând încălcarea drepturilor indivizilor și anume a victimelor. Asta înseamnă că uh, E vorba de o încărcare gravă a drepturilor omului și victimele acestor încălcări au dreptul la proceduri penale ca o cale de atac eficientă și, de fapt, ca singura cale de atac pentru că trebuie să transmitem mesajul că autorul infracțiunii a încălcat drepturile individuale ale victimei. Astfel, victima are dreptul la o anchetă eficientă și la identificarea și pedepsirea celor responsabili. E vorba de KU versus Finlanda, uh, o hotărâre a CEJ, un exemplu relevant. De asemenea, autoritățile trebuie să dispună de instrumentele necesare pentru a identifica și pentru a uh, sancționa autorii infracțiunilor. Regulamentul, deci, trebuie să respecte eficiența, cerințele de eficiență. Acest lucru mă aduce la articolul 14 din această propunere. Un element de importanță crucială din această propunere este recunoașterea unui ordin de către autoritățile de executare. La acest punct, însă, propunerea îmi trimite mesaje ambigue. Pe de o parte, articolul 14 alineatul 2 din această propunere prevede faptul că autoritatea de executare recunoaște un ordin fără formalități suplimentare. Pe de altă parte, la același aliniat se prevede că autoritatea de executare trebuie să ia hotărârea de a executa acest ordin fără nicio întârziere și nu mai târziu de 5 zile lucrătoare după primirea respectivului ordin. Acest lucru ne aduce la următoarea întrebare. Până la urmă, cine este vizat de decizia autorității de executare de a recunoaște ordinul? Singurul răspuns plauzibil ar fi că această hotărâre vizează furnizorul de servicii. Însă, în conformitate cu 14.2, această hotărâre luată de autoritatea de executare coincide cu autoritatea de executare de la 14 aliniatul 3, care prevede uh, că persoana vizată trebuie să respecte obligațiile prevăzute. Și Recunoașterea ordinului se bazează pe uh, respectarea obligațiilor de către persoana vizată. Oricum, această hotărâre are caracter obligatoriu și afectează libertatea persoanei vizate de a-și um, exercita activitatea. De aceea, trebuie ca și persoana vizată să aibă la dispoziție o cale de atac eficientă. Propunerea prevede posibilitatea persoanei vizate să conteste această hotărâre în anumite cazuri și din anumite motive, dar autoritatea de executare este cea care trebuie să se ocupe de această um, contestație și acest lucru nu respectă ideea ca persoana vizată să aibă niște căi de atac eficiente. Se aplică Carta Europeană a Drepturilor Omului. Asta înseamnă că de fiecare dată când o autoritate uh, interferează cu libertatea unei persoane de a-și exercita activitatea, trebuie ca această persoană, în conformitate cu articolul 47 din Cartă, să aibă la dispoziție niște uh, căi de atac eficiente în temeiul um, dreptului la o judecată echitabilă. Această propunere creează, deci, un sistem dual și paralel între aceste diferite ordine emise emise de autorități de punere în aplicare și apoi deciziile acestor autorități de a recunoaște ordinele respective. Și acum trebuie să mă hotărăsc ce eh, mai las și ce mai păstrez în prezentarea mea. Aș dori să menționez eh, pe scurt faptul că recunoașterea ordinului de către autoritatea de executare trebuie să ia în considerare dacă vreunul dintre motivele menționate la alinatele 4 și 5 de la articolul 14 se aplică, ceea ce include o listă lungă, dacă s-a emis cum trebuie ordinul, dacă a fost validat de către autoritatea emitentă, dacă ordinul a fost emis pentru o infracțiune care se stipulează la articolul 5 și vă reamintiți că era vorba de un criteriu de, destul de puțin precis. Dacă autoritatea de executare trebuie să țină cont de toate aceste cerințe înainte să hotărască, să recunoască ordinul, atunci întrebarea este cum mai rămâne cu principiul încrederii reciproce și recunoașterii reciproce, care sunt ingrediente esențiale când e vorba de creșterea eficienței anchetelor în situații transfrontaliere. Justificarea propunerii se bazează pe propunerea unor avantaje însemnate la eficiență și eficacitate. Și văd că aici apare o dilemă, pentru că cu cât lasă mai multe la o parte propunerea, cu atât autoritățile din statul de executare pentru a, um, aceste uh, Uh, autorități, cu atât uh, sunt mai puține probleme de, sunt mai multe probleme de temei juridic, cu cât sunt mai incluse, cu atât uh, se pierde partea de eficiență. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum dau cuvântul direct următorului nostru invitat, domnul Joel McNamee de la IDRE. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru invitația la această audiere într-un uh, context de vorbitori foarte distinși care mi-au lăsat foarte puține de spus. Cred că în contextul acesta trebuie să mulțumim uh, și Comisiei pentru activitatea sa foarte importantă la partea de stat de drept și de probleme judiciare care s-au uh, ridicat în ultima vreme. Ieri Eurobarometru a constatat că o majoritate um, de cetățeni din uh, Uniunea Europeană nu sunt mulțumiți de situația statului de drept la ei în țară, ceea ce pune probleme mari în acest context uh, și tocmai având în vedere că statele um, destinatare uh, n-ar fi la curent cu cererile acestea, riscă să se submineze încrederea într-un moment în care e nevoie mai mult decât oricând de aceasta. Apoi, în ceea ce privește mijloacele pe care le-am pune la uh, dispoziție, să ne gândim la alternativele restrictive, respectarea procedurilor judice, obligațiile din statele membre de a asigura echilibru, categorizarea datelor și consecințele îndoielilor uh, juridice care au fost uh, menționate inclusiv de judecătorul bosniac mai devreme. Domnul judecător a spus mai devreme despre despre previzibilitatea juridică și dacă totul ar fi uh, corect, cât de greu ar fi partea de previzibilitate, însă mi se pare că e vorba de o intruziune foarte mare și normele se pot uh, schimba oricând dacă legislația din unul din uh, statele membre se modifică la partea de proceduri uh, penale, de sentință. Uh, și oare această alternativă este restrictivă? Comisia spune pe bună dreptate că practicile actuale și experiența din asistența juridică reciprocă au arătat că sunt încete procedurile, dar nu cumva este un argument retoric. Dacă n-a funcționat, înseamnă că nu poate funcționa. Este un pas uh, logic pe care uh, îl exagerăm. Apoi uh, a fost un raport de progres foarte bun pentru Uh, Consiliul și s-au identificat niște soluții facile pentru diferite scenarii. Însă, sigur, dacă creăm o scurtătură, cine o să mai meargă pe drumul cel drept? Și statele membre, de asemenea, au, au um, Uh, lansat un program de reformă uh, a asistenței judice reciproce pentru reformă. Tocmai uh, revenim la pasul acesta logic că dacă nu funcționează, înseamnă că nu ar putea să funcționeze. Comisia explică că în 2014 Uniunea Europeană a adoptat Ordinul European de Anchetă și instituțiile europene nu se gândeau la datele digitale la vremea respectivă, însă instituțiile europene se gândeau totuși la principiile de bază ale drepturilor fundamentale și au cerut ca în cooperarea uh, transfrontalieră să se respecte acestea. Acum, la patru ani după aceea, se pare că uh, ne-am adus aminte că există domeniul, domeniul digital și am uitat de principii. Și apare și chestiunea foarte complexă a implicării autorităților judiciare sau a instanțelor. Ca măsură de precauție, statul emitent trebuie să interpreteze în, statul, în interesul statului interesele și privilegiile, ceea ce înseamnă că statul emitent trebuie să interpreteze dreptul uh, străin într-o manieră neutră și trebuie să facă acest lucru chiar dacă este în detrimentul anchetei interne, naționale. Eu, uh, sigur, contest această premisă. Uh, Apoi mai există și situația furnizorilor de servicii care nu pot să-și îndeplinească uh, răspunderea de a proteja drepturile fundamentale pentru că nu știu despre aceste ordine sau știu doar când se plânge furnizorul și atunci se pune problema când se plânge furnizorul și acesta se va plânge doar când este evident că se încalcă um, Carta Fundamentală a Uniunii Europene, deci nu numai că trebuie să se abuzeze de dreptul, dar trebuie să fie și evident. Uh, nu numai să fie evident, dar să fie evident pentru altcineva. Iar uh, avocatul furnizorului trebuie să se gândească la partea de implementare a unei legislații necorporative pentru a vedea dacă se vede treaba foarte clar, dacă este chiar așa de evident și orice abuz, oricât ar fi de aparent, dacă nu reiese ca evident uh, din documentul pe care îl primește furnizorul, practic nu poate fi inclus în uh, opoziția la ordin. Între timp, ordinul este în siguranță dacă este pus în aplicare. Asta dacă se contestă sancțiunile. Și apoi apare și partea de echilibrare de exemplu, există stimulente pentru ca furnizorul să se conforme, care să fie echilibrate cu uh, cele pentru o contestație. Uh, s-a discutat uh, și anterior că statele membre trebuiau să asigure un echilibru între diferitele drepturi fundamentale și uh, ordinea juridică a comunității. Uh, și uh, statele membre ar trebui nu numai să fie um, adresate ordine obligatorii din afară, dar să crea și o excepție de la răspundere pentru furnizorii care uh, acționează de bună credință și care ar putea să submineze drepturile indivizilor și dacă un furnizor primește un ordin de la o autoritate competentă dintr-un stat terț, într-un alt stat, pardon, ar putea mereu să spună că um, a acționat de bună credință. Deci, echilibrul nu este potrivit și nu se acordă deloc atenție statului uh, destinatar și uh, nu se menționează partea de flexibilitate pentru furnizor. Deci, lucrurile nu sunt echilibrate. În ceea ce privește tipurile de date, chestiune menționată, crede Sophie Intfeld și de dumneavoastră, doamnă raportor, colectarea de metadate pentru um, prezentarea și accesul la probe poate să fie la fel de intrusivă ca și accesul la date uh, privind conținutul. Noi avem uh, preocupări mari legate de uh, modul în care sunt um, Uh, clasificate datele și avem, de exemplu, uh, jurisprudență, cazul Benedict, cazul uh, Tele2, amândouă menționate de antevorbitori. În acest moment, la Consiliu, se construiesc compromisuri uh, politice în jurul unor uh, concepte îndoielnice, mai ales uh, în jurul conceptelor de metadate. S-ar putea să rezolve problemele politice, dar nu o să le rezolve pe cele juridice, inevitabile. Și apoi mai apare și problema alegerii instrumentului. E vorba de un regulament. E interesant pentru că, în primul rând, um, și domnul Mitchell spunea dacă e totuși practic. Dar ce înseamnă? Știm din istorie că Curtea de Justiție a respins uh, um, locul sigur și analiza comisiei. Uh, știm de asemenea că deși um, Comisia Europeană a avut um, la fel și cu PNR-ul, s-au fost mai multe care au fost respinse de Curtea de Justiție în ciuda analizei judice a Comisiei. Există o coadă întreagă de um, actori uh, litigioși care abia așteaptă să se adopte așa ceva. Dar ce se întâmplă dacă se repetă istoria? Dacă un regulament, dacă acest regulament se propune, se adoptă, se execută și Curtea de Justiție face ce a făcut cu directiva privind uh, păstrarea datelor, atunci dispare. Nu mai există legislație secundară. Deci, legislația care nu uh, poate rezista în fața curții implică niște riscuri foarte mari pentru uh, aplicare, dar și uh, o, o să aducă dezavantaje de reputație pentru instituțiile europene. Deci, pe scurt, sprijinim foarte mult activitatea autorităților de aplicare a legii. Nu ne place și de mult Dirty Harry. Uh, când e vorba de aplicarea legii și de asemenea vrem să se respecte uh, drepturile fundamentale și statul democratic. De asemenea, considerăm că această propunere trebuie să fie uh, respinsă sau mult regândită și trebuie să mai, ne mai bazăm pe modul cum se aplică Ordinul European de Anchetă, cum am putea să tragem învățăminte pentru a îmbunătăți funcționarea acestuia și să vedem ce măsuri de precauție am putea să adoptăm pentru a ne asigura asigura că uh, atunci când se aplică astfel de măsuri uh, să se aleagă o listă de alternative restrictive pentru a nu se merge pe scurtătură. De asemenea, uh, vrem transparență de la discuțiile de la um, Consiliu în ceea ce privește convenția și protocolul și dumneavoastră că raportori um, trebuie să examinați această um, propunere cu atenție și sunt clar preocupări majore legate de această propunere și din partea statelor membre. De asemenea, salutăm poziția Autorității de Protecție a Datelor și așteptăm cu mare interes să colaborăm în viitor la acest dosar și îmi cer scuze că am depășit cu 30 de secunde. Vă mulțumim foarte mult, nu pot să sper decât toți actorii din acest domeniu au interesul să creeze o legislație care să reziste în timp și să nu uh, pice în fața justiției și uh, în fața instanței și vă mulțumim uh, și uh, E bine că l-am ascultat și pe domnul că uh, a vorbit în uh, nume personal, dar trebuie să luăm totuși în considerare poziția sa de judecător. Apoi vorbim cu doamna Viarovski de la Domnul Viaruschi de la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Vă dau cuvântul din 10 minute. Mulțumesc foarte mult, voi încerca să fiu succint, mai ales că majoritatea lucrurilor deja au fost menționate de către antevorbitori. Doamnă președinte, stimați uh, eurodeputați, stimați uh, cooratori, Vreau să vă mulțumesc pentru invitația la această audiere, pentru a prezenta um, poziția autorității de protecție a datelor personale care uh, se implică și în activitățile naționale și în bordul pentru protecția datelor, dar și în organisme cum ar fi TPD, adică Comisia Consultativă a Consiliului Europei. dacă discutăm despre acest dosar al probelor electronice, trebuie să spunem că înțelegem pe deplin că astăzi trăim într-o lume în care uh, în fiecare zi, în mod inexorabil, este transformată de noi tehnologii. Noi ne bucurăm să folosim aceste tehnologii, însă, pe de altă parte, trebuie să înțelegem faptul că activitățile infracționale beneficiază și ele mult de, de pe urma acestor noi căi deschise de progresul tehnologiei și reiese din probele legate de activitățile infracționale că probele de multe ori sunt cu caracter electronic. Acum este greu de găsit să, sau e greu să ne gândim la o anchetă penală care să nu conțină niciun fel de probe electronice. Acum, referitor la autorități, acestea se confruntă cu probleme în, într-un acces eficient la timp la astfel de probe și înțeleg din acest punct de vedere prezentarea și părerea domnului Kerkhoff dar trebuie să vă spun că mă surprinde faptul că nu înțelege faptul că noi uh, am mai vrea să mai luăm și ceva din mâna autorităților. Și că uh, totuși laserele din uh, analogia sa trebuie să fie folosite într-o modalitate uh, în care noi să fim siguri că sunt folosite așa cum au fost menite. Uh, și vreau totuși să mă asigur că Autoritatea de Supraveghere Europeană pentru Protecția Datelor înțelege și sprijină obiectivul de a furniza instrumente eficiente pentru autoritățile judiciare și de aplicare a legii în lupta împotriva infracțiunilor. Însă întrebarea este, ar trebui să fie vorba de instrumente noi sau cele pe care le-am creat de curând în 2014 și care încă nu au primit o raportare completă despre cât de eficiente sunt. Și dacă ar putea să fie îmbunătățite pentru a intra în domeniul de aplicare al măsurilor judice anterioare. Și, în sfârșit, în obiectivul de atingere a unui acces uh, la probe transfrontalier mai uh, eficient, aceasta fiind o condiție sine qua non pentru piața unică digitală. Acest lucru nu creează neapărat un conflict cu în cadrul de protecția datelor, deci nu există uh, o nevoie de a face o, o, o poziție între cele două, um, protecția datelor și accesul la probele electronice. propunerea de legislație își propune să creeze noi modalități de acces la probele electronice, dar nu reprezintă chiar o noutate concretă cu privire la uh, drepturile legate de acces. Ce e nou în propunere este dimensiunea transfrontalieră. Este o chestiune Uh, că uh, un, o autoritate judiciară dintr-un stat A poate să caute probe electronice uh, dintr-un stat B fără să parcurgă tot procesul judiciar în țara B. Și de asemenea trebuie să ne gândim la faptul că trebuie să se clarifice textul juridic în acesta să apară clar că nu e vorba de norme noi ca atare, ci de modalități noi. Vrem să avem o percepție consolidată. Vrem să înțelegem această uh, legislație. E vorba de niște principii care există deja. În principiu, directiva privind protecția datelor pentru autoritățile de aplicare a legii, care a fost um, aprobată de Parlament în 2016 abia și a început să fie um, implementate pe deplin abia acum. Știu că există îndoieli cu privire la implementare, cum se desfășoară aceasta, însă Uniunea Europeană are instrumentele să verifice cum se descurcă statele și este esențial ca uh, înțelegerea acestui Uh, cadru uh, format din directiva privind uh, aplicarea legii și GDPR, e bine cadrul acesta să fie păstrat. Dar dacă legislația care se propune se referă doar la modalități noi, chiar și când acestea au uh, posibile implicații legate de viața privată și de uh, drepturile și libertățile fundamentale, uh, noi considerăm că în contextul acesta trebuie să propunem ajustări pentru a minimiza efectele negative neintenționate asupra drepturilor și libertăților. Prezentarea profesorului Bosnec a fost foarte relevantă în acest sens, pentru că jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului reprezintă uh, baza pentru modul în care se gândesc autoritățile de protecție a datelor cu privire la nevoia de un astfel de regulament, dar și mai important, la modul cum gândesc căile de atac individuale care sunt acordate um, persoanelor și supravegherea independentă. S-au menționat deja în uh, cadrul uh, Bordului pentru Protecția um, Uh, datelor o, un aviz și propunerea noastră îl va completa doar. Acum aș dori să-mi elogesc uh, spectrul observațiilor, să mă uit la tabloul de ansamblu în ceea ce privește probele electronice. După cum știți, uh, sunt discuții cu privire la a doua ediție a protocoalelor de la Budapesta și în ceea ce privește um, Um, infracțiunile cibernetice uh, și aici se prevede o posibilitate pentru părțile contractoare să um, trateze cu um, operatorii din alte jurisdicții. Urmărim îndeaproape aceste discuții și monitorizăm evoluțiile și cred că acest lucru ar trebui să se facă în combinație cu discuția aceasta de aici. De asemenea, Comisia are în vedere și începerea negocierilor în ceea ce privește viitorul acord cu privire la uh, accesul la probe mm, și cu SUA. Dar propunerea nu este despre asta și dacă deja auzim că ne oferă instrumentele de a rezolva problema cu privire la accesul la informații stocate în SUA, atunci, din păcate, încă o dată mi, mi, mi se aduce aminte că orice decizie în această încăpere este doar primul pas către o altă decizie dintr-un viitor apropiat. Deci a ne gândi la o propunere uh, Uh, înseamnă și să ne gândim la viitor. Este cel mai important aspect, cea mai importantă parte a poveștii. Înțelegem cu toții că această discuție va continua în următorii doi ani. Încercăm să ne asigurăm că textul final în modalitățile sale concrete și pragmatice, respectă pe de-a întregul libertățile și drepturile fundamentale și că nu se îndepărtează de la cadrul actual de protecție. Și aș vrea să mai menționez un act legislativ legat de acestea, de care să nu uităm. Recomandările supraveghetorului pentru protecția datelor vor merge mână în mână cu combaterea și, și cu această propunere și cu propunerea pentru combaterea terorismului, căci sunt foarte multe puncte de legătură. Pentru dovezile, pentru probele electronice, uh, nu mi se pare că sunt probleme de netrecut cu privire la cadrul pentru protecția datelor, cu siguranță va fi posibil să se găsească un compromis. Închei spunând că provocările sunt importante și la scară largă pentru Uniunea Europeană. Și, discutând despre chestiunile penale, va dura câțiva ani să recunoaștem toate faptele importante cuprinse într-un asemenea regulament. E importantă coerența cu cadrul pentru protecția datelor și orice percepție care se îndepărtează de la acest cadru trebuie evitată în viitoarele măsuri legislative. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau cu mare drag la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim pentru această prezentare. Sunt unele lucruri repetate în panelurile noastre, dar mi se pare interesant că menționați tot ceea ce a apărut și până acum, discutând despre mari actori care dețin multe date în SUA. Dacă asta este problema, și asta este interpretarea mea a ceea ce ați spus, poate că ar trebui să ne gândim la un mod mai precis, la o măsură mai precisă decât să forțăm pe toată lumea să uh, se ocupe de asta ajungem la sfârșitul acestui panel și mă bucură foarte tare să avem pe cineva de la Comisia Națională pentru Informație și Libertate. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o astăzi. Intervenția mea va fi destul de scurtă pentru că majoritatea aspectelor au fost menționate de antevorbitorii mei. După cum bine știți, Comitetul European pentru Protecția Datelor a adoptat um, recomandările pe marginea celor două propuneri ale Comisiei. CNIL a fost implicat și el și vă vom prezenta câteva remarce generale din acest aviz. Prima oară patru remarce generale și apoi câteva aspecte detaliate ale procedurii pe care am utilizat-o și apoi garanțiile pe care le-am identificat um, în aceste um, proceduri uh, sau, uh, de exemplu, lipsa lor. Remarcele generale formulate de uh, Comitetul European pentru Protecția Datelor. În primul rând, e vorba de temeiul juridic. Nu mă voi referi la acesta în detalii, pentru că s-a vorbit despre acesta. Comitetul European pentru Protecția Datelor are îndoieli cu privire la temeiul juridic pentru, protecția, pentru cooperarea judiciară atunci când e vorba de autoritate versus o persoană privată. A doua remarcă generală, nevoia acestor noi instrumente. Deja am discutat foarte mult despre despre acest lucru. Comitetul a examinat uh, necesitatea acestor instrumente în raport cu um, Ordinul European de Anchetă în procedurile penale și um, a observat că există um, totuși nu există suficiente motive pentru a introduce aceste noi instrumente. Deci e nevoie totuși de îmbunătățirea instrumente, acestor instrumente în ceea ce privește necesitatea și consecințele în materie de garanții și protecția datelor persoanelor vizate, în ceea ce privește uh, renunțarea la principiul dublei incriminări. Constatăm că atunci când vine vorba de proceduri penale, se prevede un anumit număr de garanții și, din perspectiva protecției datelor, există anumite garanții care permit și protecția datelor persoanelor vizate. Dar problema noastră are de-a face cu renunțarea la acest dialog în domeniu și la garanțiile suplimentare. Și o ultimă serie de remarce generale cu privire la necesitatea noilor instrumente, am analizat consecințele înlocuirii unuia dintre interlocutorii din acest dialog, care nu mai este autoritate judiciară, ci devine o parte privată. Deci, pe umerii acestor întreprinderi se pune o povară foarte mare pentru garantarea respectării drepturilor fundamentale. Până acum, interlocutorul era o autoritate publică pentru a garanta faptul că se respectă aceste drepturi fundamentale. Și acum ni se pare că această misiune este disproporționată pentru actorii privați care au alte scopuri decât um, garantarea respectării interesului public, uh, mai ales în raport cu autoritățile judiciare. Tocmai de aceea, din acest punct de vedere, recomandăm ca autoritățile competente cu protecția datelor să aibă mm, posibilitatea să supravegheze această procedură din perspectiva protecției datelor și să se asigure că toate garanțiile cadrului general al protecției datelor se respectă. Și a treia serie de remarce generale este strâns legată de cele menționate. E vorba de aplicabilitatea garanțiilor în materie de protecție a datelor în cadrul european în acest domeniu, fie că e vorba de directiva privind protecția datelor în domeniul penal și articolul 39 cu privire la transferul datelor și comunicare între autoritățile competente din Uniunea Europeană și actorii privați din exteriorul Uniunii Europene. Aceste garanții trebuie să se aplice în aceste situații în special și noi am considerat că este necesar să vă reamintim că acest articol trebuie să se aplice pentru că implică informarea autorităților competente cu protecția datelor cu privire la documente datele transferate atunci când există un astfel de transfer și când vine vorba de o cerere reciprocă, se aplică articolul 48 din GDPR, care prevede garanții atunci când datele europenilor sunt solicitate de autorități competente din afara Uniunii Europene. Credem că este important să reamintim acest lucru în contextul negocierilor pe marginea acestui instrument. Și o ultimă serie de remarci generale formulate de Comitetul European pentru Protecția Datelor au de-a face cu o noțiune care credem că trebuie să fie clarificată. De fapt, e vorba de mai multe noțiuni care sunt similare cu noțiuni care se regăsesc în alte instrumente și e vorba în special de noțiunea de furnizor de servicii, de sediu, întreprindere, toate aceste uh, noțiuni se suprapun uneori uh, și de multe ori merg un pic prea departe. De exemplu, noțiunea de furnizor de serviciu sau de sediu ni se pare că se referă și la contractant, dar și la subcontractant și așa mai departe. Și credem că ar trebui să se reamintească obligațiile acestora în ceea ce privește protejarea datelor persoanelor vizate. Până la urmă, nu e vorba de răspunderea subcontractantului, deci trebuie să delimităm foarte bine rolul fiecăruia când vine vorba de protecția datelor, astfel încât toate drepturile să fie respectate în acest domeniu și vrem să facem distinția și între reprezentantul legal când vine vorba de protecția datelor și reprezentantul legal în contextul acestui nou regulament, pentru că nu este același lucru pentru întreprinderi și de aceea trebuie să facem o distinție clară între operatorii care trebuie să aplice același text și care de fapt nu fac obiectul acelorași obligații sau nu se confruntă cu aceleași realități când vine vorba de categoriile de date și de criteriile de care au nevoie pentru a avea acces la diferitele categorii de date și de aceea noi formulăm încă o serie de remarce cu privire la uh, cerințele în baza jurisprudenței europene și riscul unei interpretări a contrario a solicitărilor curții cu privire la anumite categorii de date care ar duce la un nivel de protecție mai scăzut pentru anumite date care sunt considerate mai puțin sensibile de către legiuitor, dacă, de exemplu, propunerea va fi menținută în forma sa actuală. Pentru că în ceea ce privește datele cu privire la abonați și datele de acces, sunt considerate mai puțin importante decât ceea ce prevede jurisprudența europeană astăzi pentru datele tranzacționale sau datele de conținut, care deocamdată sunt prevăzute în textul propunerii Comisiei Europene. Și o ultimă serie de observații din um, acest aviz au de-a face cu privire la procedura în sine și cu, și cu uh, diferitele etape ale acestei proceduri. Sunt câteva puncte pentru care noi considerăm că e nevoie de garanții suplimentare. În primul rând, pragul destul de scăzut care permite introducerea acestor um, uh, măsuri de armonizare în dreptul uh, european pentru unele măsuri e nevoie de o infracțiune, pentru alte măsuri se prevede o pedeapsă privativă de libertate de minim 3 ani. Uh, deci, uh, până la urmă, uh, sunt acoperite aproape toate infracțiunile în anumite state membre. Și un al doilea punct pe care vrem să vă atragem atenția este termenul pentru uh, primirea datelor. S-ar putea uh, să fie nevoie foarte repede de aceste date, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fie implicate niște garanții. De exemplu, poate um, să existe o informare a posteriori a autorității competente cu protecția datelor. Deci, um, se poate informa a posteriori această autoritate cu privire la necesitatea procedurii și um, a produsului producerii datelor. Credem că e nevoie de garanții pentru evitarea abuzurilor, garanții cu privire la legătura între păstrarea și prezentarea datelor, pentru că cele două nu sunt uh, explicit legate între ele. Odată ce informațiile au fost înghețate într-un fel, practic anularea acestei măsuri, dacă procedura nu este dusă la termen, vrem să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 împieteze asupra obligației ei um, privitoare la păstrarea datelor și mai sunt alte câteva remarce cu privire la informarea autorității pentru protecția datelor, a persoanelor vizate și siguranța datelor care trebuie transferate. Și o ultimă serie de remarce, cele mai importante probabil de anumite puncte de vedere, au de-a face cu procedurile care permit contestarea executării acestor hotărâri. Procedura prevăzută fost al articolul 14, de exemplu, capacitatea operatorilor de a contesta producerea sau prezentarea datelor atunci când um, constată un conflict de drepturi fundamentale. Uh, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a considerat că acest prag este un pic cam restrictiv și poate că un prag mai cuprinzător ar permite un control mai cuprinzător atunci când apar conflicte de lege. Și de asemenea, dialogul între autoritățile din Uniunea Europeană și țările terțe este un lucru foarte bun pe care noi l-am salutat în avizul Comitetului European pentru Protecția Datelor. Mi se pare că este deocamdată prevăzut în cazul prea puțin sancțiunea ar trebui prevăzut în mai multe cazuri și credem că nu se bazează pe criterii suficient de obiective. Aceste criterii sunt uh, subiective, sunt la latitudine judecătorilor europeni, la latitudinea autorităților competente. Dar dacă citim textul în detalii, avem impresia că aceste autorități nu se bazează neapărat pe date uh, factuale când vine vorba de dialogul um, cu țările terțe. Și mă opresc aici pentru că mi s-a cam uh, terminat timpul. Mulțumesc! Merci! Mulțumim foarte mult! Colegi și vorbitori, da, înțeleg că este o dimineață lungă. Audierea noastră a început uh, la 2.30. Vreau însă să mulțumesc tuturor vorbitorilor noștri, mai ales celor din acest panel. Și vreau să subliniez, um, mai ales în acest panel, Atunci când discutăm despre drepturile fundamentale, despre ceea ce ține de Curtea Europeană a Drepturilor Fundamentale, mai ales uh, prin prisma protecției datelor, nu e vorba despre protejarea datelor. Când discutăm despre protecția datelor, vorbim despre protecția oamenilor, a cetățenilor. Deci să nu uităm acest uh, aspect și uh, este cu atât mai necesar să echilibrăm orice propunere, să găsim ce este util în fiecare anchetă și uh, cum să putem mai bine să protejăm pe cetățeni, pe suspecți, pe victime, căci și ele au fost menționate. Acest panel ne ajută mult uh, în a ne oferi mai multă substanță în dezbaterea noastră pentru luna ce va urma. Nu văd pe cineva să ridice mâna, ba nu. Cornelia, ai o întrebare, te rog. Voi fi foarte, foarte succintă mai ales fiind dată ultima intervenție. Mi se pare că imaginea se rotunjește și am doar o singură întrebare. Ce părere aveți? Sau, nu știu, să-mi răspund oricine. Credeți că un asemenea regulament uh, are beneficii fiind date numeroasele probleme pe care le avem? Și sunteți de părere, dacă sunteți de părere că e calea greșită, ce altceva ați sugera în așa fel încât să putem prescurta procedurile, să transmitem datele necesare mai devreme, să accelerăm ritmul. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Cornelia. A fost o întrebare scurtă. Nu știu însă dacă răspunsul poate fi succint. Veți încerca dumneavoastră să oferiți un răspuns? Merci. Um, c'est difficile pour les autorités de Vă mulțumesc. Autoritățile pentru protecția datelor au furnizat aceeași analiză globală precum Comisia Europeană. În ceea ce privește protecția datelor, considerăm că aceste garanții sunt compatibile, ceea ce a spus și Agenția Europeană pentru Protecția Datelor. Noi am formulat câteva recomandări privind garanțiile care ar putea fi prevăzute, astfel încât, cel puțin din punctul de vedere al protecției datelor, aceste propuneri să fie compatibile cu jurisprudența CEJ și cu cadrul juridic existent. În ceea ce privește recomandările pentru îmbunătățirea lucrurilor, una dintre aceste recomandări recomandări generale pe care le formulăm de la începutul avizului este să evaluăm mai bine sau să furnizăm niște elemente care justifică faptul că instrumentele existente nu funcționează. În absența acestor elemente justificative, nu cred că putem spune dacă trebuie sau nu să îmbunătățim asta prin alte instrumente. Credem că e nevoie de un studiu într-o primă etapă. Deci ceea ce sugerăm noi este ca procedura de înghețare a datelor, care pare să fie unul dintre motivele pentru care se justifică introducerea un nou instrument pentru că volatilitatea calitatea acestor date implică faptul că acestea dispar înainte ca noi să le putem solicita și să putem solicita accesul la acestea. Deci această procedură a înghețării datelor mi se pare că poate fi combinată cu instrumentele existente, adică poate să fie una dintre căile pe care putem să acționăm. Și eu, ca reprezentant al Autorității pentru Protecția Datelor, nu prea pot să vă fac recomandări globale în ceea ce privește dreptul penal pentru a rectifica problemele pe care le avem cu instrumentele existente, dar ceea ce constat eu este că, din punctul de vedere al necesității, nu avem suficiente elemente la dispoziție dispoziție pentru a justifica noua propunere și pentru a demonstra că instrumentele existente nu funcționează. Ok, please. Bine, vă rog, doar o frază, una lungă. Da, o frază și un exemplu când discutăm despre lucrurile care probabil lipsesc. De exemplu, posibilitatea de a înțelege și evalua uh, care este statutul autenticității ordinelor și a certificatelor oferite de țara emitentă a ordinului. Este foarte greu pentru autoritatea de control. Autoritatea respectivă fiind totodată și întreprinderea care primește acele date și care le păstrează Trebuie să înțelegem care este autoritatea care cere, de fapt, informația. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult și ce putem cu ce putem rămâne de aici? Nu doar importanța drepturilor fundamentale și a protecției datelor, dar mai ales uh, fiind date răspunsurile la ultima întrebare, uh, să ne gândim la faptul că în trecut am, luat, am dat câteva măsuri pentru procuror și poliție, măsuri care ar trebui să fie limitate și țintite. Nu este un mijloc pentru toate. Acum avem impresia că creăm o lege care să servească uh, unui număr mare de lucruri. Asta fără a merge în răspunsuri concrete, să vedem ce se întâmplă când trebuie să fim mai orientați, mai bine țintiți, discutând, desigur, și despre măsurile deja existente, ca să ne dăm seama dacă putem să le extindem și să limităm domeniul în alt fel, domeniul de aplicare. Dezbaterea aceasta a fost foarte utilă din acest punct de vedere. Mulțumesc paneliștilor, îmi cer scuze încă o dată pentru faptul că ne presează timpul, dar vă mulțumesc pentru prezență și Sper că mulți oameni au urmărit dezbaterea, căci această reuniune a fost transmisă prin internet. Mulțumesc încă o dată și domnului profesor uh, Boșneac, care, urm- Boșneac, mă scuzați, care a urmărit dezbaterea de la Strasburg. Sper să, că v-a fost de ajutor uh, și dumneavoastră și muncii dumneavoastră toate cele bune pe mai departe. Sunteți eliberați acum și acestea fiind spuse, invit direct pe cei din următorul panel. Avem deci următoarea sesiune, ultima audierii noastre de astăzi. Se va vorbi despre rolul uh, telecomunicațiilor și a service providerilor Eleni Kiriakides de la Epic și Lore Wagner de la Vodafone au cuvântul și doctorul Maximilian Schubert, vicepreședinte de la Euroispa. Bine ați venit uh, la noi și ca și ceilalți vorbitori aveți 8 până la 10 minute pentru prezentarea dumneavoastră. După aceea vom începe, și deci vom începe direct cu Eleni Chiriachides de la Epic din SUA. Um, it's an honor to address this prestigious gathering. My name is Eleni. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Eu sunt consilier internațional la Centrul um, pentru um, informațiile electronice, care a fost creată în 1984 și se concentrează pe libertățile civile. Eu mă voi concentra acum pe Cloud Act și pe recomandările din partea EPIC pentru protejarea drepturilor individuale când vine vorba de accesul transfrontalier la aceste informații de către autoritățile de punere în aplicare a legii. Există într-adevăr interese legitime când vine vorba de obținerea accesului la aceste date într-un uh, context global, dar mecanismul de punere în aplicare creează noi provocări pentru drepturile individuale. De aceea trebuie să creăm niște garanții solide și acesta este unul dintre dintre aspectele prioritare pe care le-am ținut um, în minte când am publicat acest Cloud Act. Acesta vine dintr-o interpretare în instanță care are de-a face și cu creșterea presiunii asupra, um, cu privire la accesul la date. În cazul, în cauza uh, SUA versus um, Microsoft, s-a discutat uh, despre obligația de a avea de a divulga date într-o țară terță și Mulți uh, furnizori de servicii um, nu au avut uh, această um, obligație uh, de a divulga către țările terțe aceste informații. De multe ori, aceste informații nu sunt puse la dispoziția guvernelor străine prin MLAT. În timp ce cauza era încă pendinte, contractul a fost semnat și uh, acest Cloud Act se bazează pe două aspecte principale pe care le voi explica pe rând. Prima parte din Cloud Act uh, modifică actul privind telecomunicațiile pentru a le cere furnizorilor de servicii să divulge aceste informații dacă e nevoie de ele, fie că sunt localizate în sau în afara Statelor Unite. Cloud Act, de asemenea, le permite acestor companii o posibilitate limitată totuși de a contesta această solicitare din partea curții. Dacă există un conflict de legi um, sau uh, comunicarea vizează o persoană um, uh, străină sau dacă există un acord sau dacă există o legislație care îi permite acestor companii să conteste ordinele transfrontaliere. Cea de-a doua parte din Cloud Act le permite permite autorităților să solicite aceste date de la furnizorii de servicii, atât interceptate cât și stocate, în anumite circumstanțe. Astfel, secretarul de stat trebuie să transmită o notificare scrisă către Congres, conform căreia uh, legislația din țara terță și acordul îndeplinesc criteriile din acest act. Criteriile sunt următoarele. Legislația națională din statul străin trebuie să ofere garanții procedurale și protecția libertăților civile. 2. Guvernul străin trebuie să adopte proceduri pentru a minimiza colectarea și deținerea de informații cu privire la resortisanții americani. 3. Nu ar trebui să existe obligații de a decripta sau nu aceste informații și 4. Trebuie să se îndeplinească o serie de condiții, precum limitarea vizării persoanelor din Statele Unite sau a persoanelor localizate în Statele Unite și încă câteva garanții și reguli de conformitate. Dacă Congresul nu obiectează în mod formal la un acord în 180 de zile, acesta va produce efecte juridice. Cloud Act, de exemplu, uh, într-un sistem de acces unilateral, o, un stat nu va ști uh, că alt stat a avut acces la aceste informații, deci nu va putea să blocheze accesul necorespunzător. Toate ordinele de prezentare a datelor care se găsesc într-o țară terță ar putea să presupună un conflict de legi. De multe ori, datele preluate din străinătate nu uh, garantează neapărat un nivel suficient de protecție sau de supraveghere. De aceea, ar trebui um, să ne concentrăm pe um, accesul la nivel transfrontalier și de acum mă voi concentra pe recomandările EPIC. În primul rând, o protecție pentru aceste drepturi trebuie să fie solicitată la nivel transfrontalier. Toate autoritățile trebuie să respecte aceste garanții moderne și robuste, care ar trebui să includă niște cerințe clare de informare a persoanei vizate, de asemenea, toate persoanele terțe care nu sunt relevante pentru această anchetă trebuie excluse, control judiciar care asigură conformitatea procedurii, astfel încât datele sensibile să fie vehiculate cât mai puțin cu putință. EPIC recomandă recomandă garanții suplimentare care um, să vizeze dimensiunea unilaterală a acestor ordine. De exemplu, dacă se știe că anumite date aparțin unui resortisant dintr-o țară terță, autoritățile vor trebui să folosească un emlat. De asemenea, mandatele ar trebui să fie restricționate numai la situațiile în care e vorba de o infracțiune pedepsită în ambele state și este clar că infracțiunea este gravă. Astfel, se folosește accesul transfrontalier la date numai atunci când este strict necesar. De asemenea, ar trebui să existe posibilitatea de contestare în cazul unui abuz de procedură sau unor cereri nejustificate. Credem că Statele Unite ar putea clarifica care sunt căile de atac pentru persoanele vizate și noi remedii judiciare pentru toate persoanele vizate de astfel de ordine trebuie luate în uh, considerare. EPIC consideră că ar trebui să se poată acționa în instanță atunci când uh, un astfel de ordin nu respectă toate um, condițiile sau încalcă drepturile fundamentale. Astfel, uh, se descurajează ordinele uh, ilegale înainte să fie afectate datele cu caracter personal. De asemenea, aceste noi mecanisme ar trebui să fie dublate de transparentă. Transparența EPIC consideră că ar trebui să se ofere ofere informații foarte clare cu privire la tipul și numărul acestor ordine, care ar trebui să fie publicate regulat. De asemenea, rapoarte agregate trebuie și ele publicate. Rapoartele privind um, ascultarea telefonului din uh, Statele Unite oferă un model foarte bun în acest sens. Cloud Act se ocupă de provocările când vine vorba de suveranitate și uh, respectarea drepturilor fundamentale. EPIC oferă recomandări pentru a asigura un nivel maxim de protecție a drepturilor individuale. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat astăzi aici și vă voi răspunde cu plăcere la întrebări. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare, am ascultat cu atenție și am auzit de multe ori cuvântul safeguards și remedies, garanții și căi de atac și cred că atunci când vorbim despre o nouă legislație în domeniul penal, garanții și căi de atac trebuie să fie garantate controlate de stat, de autoritățile publice și nu ar trebui să fie lăsate în mâinile actorilor privați, ceea ce mă duce direct la următorul invitat, Laura Wagner de la Vodafone, unul dintre actorii privați pe care îi implicăm. Mult. Da, mulțumesc, că am o prezentare, nu este cea care este afișată acum pe ecran. Vă mulțumesc și vă mulțumesc că m-ați invitat, că ați invitat Vodafone, de fapt. Mulțumesc că ați rămas până acum. Ne bucură să oferim perspectiva unui service provider, căci service providerii au fost menționați pe de întregul acestei, uh, pe parcursul acestei audieri. Și deci, cine suntem noi? Aștept acum uh, prezentarea mea să fie pusă pe monitor. there always needs to be one bug. I'm glad it's me. colleagues. Now everybody is. I know. <laughs> you don't think you might start without? Uh, yes, I can. I can. If you bring up the second slide as I go through, I also have a USB stick. If uh, we go to phys- physical digital. Um, mm, o să încep prezentarea și după aceea o să vină și uh, PowerPoint-ul. Suntem un business global, dar cu licențe locale și reglementate național. O, discutăm despre operațiuni în 12 state membre, Malta cea mai mică piață, Germania uh, cea mai mare piață, România, Irlanda. Uh, avem o varietate de legi pe care le respectăm, destinate preîntâmpinării criminalității și menținerii publicului în siguranță. Țările în care operăm uh, sunt țări în care operăm cu licență, în baza regulilor de comunicare. E vorba de autorizații care cuprind și obligația de a coopera cu autoritățile naționale. E simplu, dacă nu cooperăm, nu respectăm legea și ne este retras certificatul. În al doilea meu slide se referă la angajamentul pe care îl avem față de protecția datelor cu caracter personal a clienților, ale clienților noștri. Dacă serviciile noastre sunt unele în care nu există încredere, dacă nu oferim confidențialitatea comunicării, atunci uh, și nucleul afacerii noastre este subminat. Slide-ul de asemenea vă mai prezintă un lucru și anume că avem uh, am și un USB, spune vorbitoarea, căci prezentarea lipsește încă. Pot să vă dau USB-ul. Deci, suntem o entitate responsabilă și recunoaștem obligația noastră de a proteja datele clienților noștri și de a ajuta autoritățile competente să își facă treaba. Deci răspundem în toate cele 12 state membre. Am să fac o scurtă completare. Căutați, vă rog, în geanta mea, în buzunarul din față, sticul USB. Îmi cer scuze tuturor. E mai ușor pentru toată lumea dacă există prezentarea. Trebuie să... Refuzul de a uh, coopera cu autoritățile competente pur și simplu nu este o opțiune pentru noi. Deci de acum încolo tot ceea ce voi spune nu este un lucru inventat, pur și simplu, ci mă bazez pe experiența noastră. Și real ceea ce a spus dumneavoastră. Am făcut toate eforturile ca să fim transparenți cu privire la cererile pe care le primim. Nu este ceva obligatoriu, nu credem neapărat că ține de noi, nu este rolul service providerului să fie transparent, ci guvernele, după părerea noastră, dar vă rog frumos să uh, căutați um, detaliile pe cel de-al doilea slide. Uh, divulgăm date agregate în funcție de cererile pe care le primim în statele membre individuale în care activăm. Și iarăși, uh, lucrurile variază foarte tare și pot merge de la uh, numere impresionante pe an, poate ajunge, mă la numere impresionante pe an. Acoperim și criptarea. Pe cel de-al treilea slide, și vă mulțumesc că ați spus prezentarea, uh, ce nu facem noi? Nu uh, stocăm conținut, procesăm metadate. Deci orice îmbunătățire procedurală și chiar se discută la Consiliu despre asta, ar trebui să aibă în vedere nu doar conținutul, ci și metadatele, căci publicarea acestor date poate să fie cu urmări față de drepturile fundamentale. Autoritățile, dacă ne obligă legea, pot să cear uh, și noi suntem obligați să furnizăm date, dar uh, nu divulgăm uh, voluntar date. Există reglementări stricte în acest sens. Nu acceptăm nicio instrucțiune de la nicio autoritate care acționează dincolo de jurisdicția sau mandatul său. Adică acceptăm doar uh, ordine de la autorități competente, dar nu acceptăm cereri uh, de publicare din partea unor entități uh, străine de implementarea legii. Și, în mod obișnuit, nu evaluăm background-ul cererilor primite, mă plasez mereu în uh, context național, procesăm uh, uh, totul, dar fără un background al anchetelor. Pentru noi asta nu contează ca service provider. Unde putem, punem sub semnul întrebării ordine care nu corespund normelor în vigoare sau formalităților în vigoare. Dar nu putem și nu dorim să evaluăm informațiile de fond cu privire la un ordin. Nu ne opunem în principiu acestei propuneri. Ce vă arăt în prezentarea de astăzi este că lucrurile vor funcționa doar dacă regulile sunt clare. Cine face ce anume? Asta trebuie clarificat. Deci despre ce discutăm? Care e problema? Discuția de astăzi deja a relevat uh, unde sunt accentele. Domnul Hartman, domnul Kirchhoff s-au referit în repetate rânduri la frustrările principale. De unde vin ele? Înțeleg că e vorba de întreprinderi care nu sunt sub jurisdicție UE deocamdată. Iată un extras din uh, întrebările cele mai adesea adresate, de ce să îmbunătățim accesul la probe electronice. Iată și întreprinderile care nu sunt în jurisdicții naționale. Și vreau să zăbovesc puțin asupra acestui obiectiv. Cerem proporționalitate aici. Doresc să vă prezint perspectiva noastră. Ce înseamnă ca impact pentru un service provider. E un termen de șase ore, termenul de urgență, timp în care trebuie să fim gata și să putem autentifica autoritatea emitentă, dar în această propunere nu avem mijloace să facem această evaluare, să verificăm că e vorba de o autoritate reală. Trebuie să oferim uh, în mod uh, în, în siguranță uh, tot ceea ce se cere ca și divulgare. Dar nu se spune cum să se întâmple. Pe o platformă IT, direct, adică fizic, ar fi bine să se susțină prin fonduri UE o platformă centralizată cu controle de acces. Căci dacă nu clarificăm acest element de cum ajunge un ordin la noi, e posibil să primim cereri de proastă calitate, ceea ce va submina toată procedura, ori obiectivul propunerii nu este altul. De asemenea, va trebui, ni se cere să facem o verificare de proporționalitate și legalitate, să vedem dacă nu se încalcă drepturile fundamentale. La ora actuală facem uh, verificări factuale în ceea ce privește temeiul juridic și formalitatea ordinului, să vedem dacă vine de la o autoritate competentă și iarăși uh, revin la lipsa de măsuri de a face această verificare, însă nu putem și nici nu vrem să verificăm background-ul unui uh, ordin. Și nici nu vrem să stabilim noi dacă în, în acest context să divulgăm și cât să divulgăm. Noi nu considerăm că acesta este rolul nostru. În ceea ce privește asumarea răspunderii, căci s-a vorbit și despre asta pe scurt, vreau să spun că dacă noi uh, respectăm bona fide ordinul, uh, atunci cu siguranță nu putem fi trași la răspundere în baza normelor de protecție a datelor. Este o chestiune mai amplă în ceea ce privește articularea probelor uh, uh electronice, e-privacy, directiva și uh, regulamentul GDPR. Dacă un service provider, pe de o parte, respectă ordinul de divulgare și suntem obligați să prezentăm datele consumatorilor, despre consumatorii noștri, atunci trebuie să existe clarificarea că acest lucru se face în baza articolului 23 din GDPR. Foarte important pentru noi. căci astfel propunerea va fi eficientizată dacă se clarifică sau nu ce se întâmplă cu răspunderea. Ce dorim să mai subliniem și ce este foarte important? Impactul asupra costurilor. Prin propunerea inițială, nouă ni se conferă un rol. Rolul de a uh, ne ocupa de o povară foarte mare. Noi suntem un mare operator la o adică și va trebui să avem echipe uh, angajate non-stop pentru a acoperi toate detaliile tehnice și juridice menționate anterior, să poată să ofere toate clarificările la nevoie. Și dacă discutăm despre o schemă europeană transfrontalieră pentru îmbunătățirea accesului la datele service providerilor cu un rol sporit pentru service provider, atunci ar trebui să existe și o schemă de rambursare europeană. Deci, regulile trebuie să fie clare din perspectivă operațională, pentru ca service providerul să nu fie nevoit să tot ceară clarificări și pentru ca noi să fim mai eficienți. Următorul slide. ca să vă arăt că publicarea, prezentarea datelor nu este doar o chestiune de un click. Și ca să fiu succintă, vă explic aici elementul de cost, echipele din spatele procedurii, revizuirea ordinului, să ne asigurăm că totul este sigur, nu doar ordinul, ci și datele, documentăm fiecare pas al procesului, documentăm uh, primirea ordinului, uh, um, uh, prezentarea datelor, spunem exact ce metadate sunt vizate, dacă le avem, verificăm temeiul juridic ca să fie corect, probabil luăm legătura și cu autoritățile competente ca să vedem dacă sunt neclarități și va trebui să facem o comunicare. Costurile de traducere cu privire la comunicare nu sunt prevăzute în regulament și apoi extragem metadatele în funcție de ordin, facem o altă verificare și ne asigurăm că totul este sigur și doar după aceea facem divulgarea, asigurându-ne că se respectă standardele cu privire la probe. Într-un sistem automatizat, unii dintre acești pași sunt parcurși cu rapiditate, dar nimic din acest regulament nu ne oferă mijloacele operaționale ca să ne asigurăm că asta se poate întâmpla într-adevăr rapid, mai ales fiind vorba că trebuie să oferim un răspuns 24 din 24, 7 zile din 7. Și practic, munca noastră va spori proporțional. În următorul slide vreau să vă arăt uh, singura imagine frumoasă pe care o am eu în prezentarea mea comparativ cu ceilalți vorbitori. Vă dau acum câteva exemple concrete ca să vedeți uh, complexitatea problemei și situațiile capcană în care suntem uh, adesea. vă arăt și niște cazuri limită, care nu vor fi cazuri mainstream, dar care pot face, pot fi foarte relevante pentru rolul care ni se conferă. Vă dau exemple de infracțiuni posibile. Protejarea surselor jurnaliștilor. Jurnalist sau corespondent într-o capitală străină, care e investigată de către autorități care investigează autoritățile, mă scuzați. Sursele trebuie protejate. Cum hotărâm noi ce publicăm, pe cine au sunat ea, când? Avortul este infracțiune în unele state membre, dar nu și în altele. Cum ne expunem noi ca provider? Devenim răspunzători dacă publicăm date, fiindcă trebuie să ne conformăm unui ordin? Protecția copiilor, ce înseamnă definiția minorului, vârsta consimțământului, Uh, discursul urii. Iată doar câteva exemple. Comentariul principal este că nu putem și nu vrem să fim experți uh, juridici. În orice caz, nu în aceste domenii ale legii din 27 de state membre. Suntem uh, experți în telecomunicații electronice și, noi, dincolo de asta, nu vrem să analizăm nimic. Și atunci, cum rezolvăm problema? Și este ultimul slide. Uh, I will limit myself to two points. Mă limitez la două comentarii. În primul rând, rezolvăm problema dacă autoritatea competentă din statul membru unde acționăm se implică, să se asigure că există mecanisme de cooperare între autorități, să se verifice legalitatea și proporționalitatea unui ordin de prezentare, să se ofere clarificarea cu privire la rambursarea costurilor, tot în context individual național, iar autoritățile publice naționale trebuie să exercite prerogative suverane, nu providerii. La nivel operațional, credem că n-ar trebui să reinventăm roata, nu din punct de vedere tehnic, discutând despre implementarea ordinului. Sunt uh, organizații pentru standardele europene. Ele sunt acolo pentru a rezolva problemele de echivalență între sistemele naționale. Lucrează cu părți interesate în mediul privat, cu autoritățile naționale, ca să creeze sisteme care merg cel mai bine pentru toată lumea. Deci se lucrează mult la acest capitol pentru a implementa Ordinul European de Anchetă și lucrurile acestea pot fi preluate cu ușurință și extinse uh, în temeiul uh, probelor electronice. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și uh, că mi-ați ascultat prezentarea. Thanks a lot and for indicate... Mulțumim foarte mult. Ne-ați indicat faptul că prin această măsură privatizăm cumva dreptul penal. Sigur, acest lucru trebuie discutat eventual și în ședințele suplimentare cu raportor, raportor din umbră. Avem acum ultimul vorbitor de astăzi, Maximilian Schubert, care este vicepreședinte al Eurofsa. Stimați membri ai Parlamentului European, o să-mi aprind și microfonul. Vă mulțumesc um, pentru că m-ați invitat să vă prezint uh, părerile uh, industriei internetului uh, cu privire la acest dosar important. Am auzit multe lucruri interesante astăzi. O să încerc să tratez câteva dintre ele, să vă prezint uh, perspectiva industriei internetului. Ce vreau să vă spun astăzi este că vorbim despre sistemul de schimb de date care nu se va limita la categoriile de date despre care vorbim în prezent ea este destul de evident pentru majoritatea dintre noi că mai devreme sau mai târziu acest sistem va fi folosit și în alte scopuri, poate pentru interceptare, date bancare și așa mai departe. De deci ce vreau să vă spun este că încercăm să elaborăm ceva care trebuie să fie folosit în viitor, așa că ar trebui să fim foarte preciși în când ținem cont de eventuale scenarii care s-ar putea uh, Uh, dovedi a fi um, problematice, să încercăm să le tratăm din capul locului. Când vorbim despre Euroispa, noi am fost uh, creați uh, acum peste 20 de ani. Probabil că majoritatea cunoașteți uh, numele mari din industrie. Noi suntem foarte norocoși, avem membri foarte numeroși și diversi și putem să vedem perspective diferite. Avem peste 2500 de metri, majoritatea fiind companii mici și mijlocii. O să mă mai refer la acesta în prezentarea mea, însă vreau să rețineți faptul că uh, ISP-ul uh, tipic este de fapt un IMM. Este o companie cu 3 până la 10 angajați și atunci când vorbim despre termene scurte și obligații de conformare, uh, e bine, aspectul acesta trebuie să fie luat în considerare. Prezentarea mea este una bună de încheiere a acestei zile. O să încerc să rezum ce s-a discutat astăzi. Vorbim despre faptul că autoritățile de aplicare lege vor cere date de la furnizorii de um, servicii de informații sau ASP. Datele merg înainte și înapoi dacă le privim uh, de la nivelul statelor tarțe, vedem că actuala procedură MLAT este destul de complexă, sunt diferite autorități care sunt implicate și sunt perfect de acord cu antevorbitorii mei că trebuie să ne gândim uh, la variante de îmbunătățire a sistemului MLAT, să vedem dacă nu cumva e loc de mai bine acolo, dar sigur uh, e vorba de o serie de aspecte complexe. Mai departe, chiar dacă ne uităm la Europa, de exemplu, tot vedem că sunt numeroase autorități implicate, dar dacă ne uităm la propunerea privind uh, probele electronice, vedem că um, unul dintre actorii implicați, și anume autoritatea judiciară din uh, statul B, este cumva pus într-un cont de umbră. Dar noi considerăm că ar trebui să existe, să fie prezentă pentru a compensa faptul că uh, trebuie să existe o autoritate care face verificarea. la Eurispa s-au pus mai multe întrebări în acest sens. Prima este legată de nivelul de garanții integrate. În primul rând, controlul judiciar. Și aici puteți spune că e o chestiune a statului care emite ordinul, dar în realitate o instanță care emite un ord Uh, consideră că face asta în limitele um, legii și că ordinul este pe deplin proporțional și necesar. Noi considerăm că trebuie să existe o a doua autoritate independentă care să facă această verificare, să nu se bazeze doar pe prima. Vreau să subliniez faptul că industria internetului sprijină perfect uh, principiul uh, cooperării și încrederii reciproce, dar așa cum s-a explicat anterior, cred că ar fi interesant, ar fi util să avem o a doua verificare independentă față de cea a autorității statale și deci uh, vrem o implicare a autorității. Unii dintre membrii noștri ar dori să poată efectua o verificare suplimentară a necesității și proporționalității, dar aceasta n-ar trebui văzută ca pe o compensare a absenței autorității judecătorești din statul B, ci să fie un fel de uh, posibilitate care să fie acordată pentru furnizorii de servicii de internet. Dacă vorbim despre pragul pentru infracțiunea penală, S-a mai menționat faptul că există diferențe mari între statele membre, dar uh, ar putea să fie foarte ușor pentru un uh, stat membru să uh, modifice pragul astfel încât toate infracțiunile să se afle deasupra lui. Uh, dar trebuie să ne gândim la faptul că metadatele sau alte de acces ar putea să fie disponibile fără să se întrunească pragul. S-a mai menționat o listă de infracțiuni uh, prescrise, înainte de scrise, dar uh, noi am solicitat ca lista să fie suficient de specifică încât să fim de acord care sunt infracțiunile care am dorit să fie um, urmărite penal în întreaga Europa. Acest lucru sigur este legat din nou de testul necesității și proporționalității care ar trebui să se desfășoare în orice situație. Mai departe, una dintre chestiunile de bază pentru furnizorii de internet este principiul dublei incriminări. Este o piatră de temelie a modului în care se urmăresc penal uh, infracțiunile pe internet și nu trebuie să lăsăm deoparte pentru că rămâne în centrul intereselor multor furnizori problemele în domeniul nostru apar în activitatea noastră cotidiană și atunci ar trebui să se prevadă dispoziții pentru uh, potențialul conflict de norme. S-a mai referit uh, unul dintre um, antevorbitori cu, la um, problema autenticității um, ordinelor care sunt uh, primite avem, nu știu, un furnizor undeva în Austria primește un ordin din, pra- din uh, partea unei autorități străine, pentru acest furnizor uh, este foarte greu să află dacă într-adevăr o autoritate portugheză sau uh, o poliție, o secție de poliție din Pădurea Neagră, dacă chiar ele au trimis acest ordin. Deci este greu de verificat autenticitatea unui ordin primit. De asemenea, având în vedere GDPR, industria noastră a investit multe resurse pentru a se asigura că de fiecare dată când facem transfer de date în compania noastră sau în afară, să se respecte standarde de securitate și de integritate, ceea ce ne aduce la potențialele riscuri pentru furnizori din întreaga Europa care ar trebui să-și slăbească uh, rutinele de schimb de informații actuale. Putem uh, constata, de fapt s-a constatat deja, um, posibilitatea de a se folosi Uh, faxuri în viitor, ceea ce pot să vă spun că este foarte problematic pentru industria noastră. Majoritatea membrilor noștri nu mai au faxuri, așa că, dar acestea se pare că sunt folosite în sectorul public destul de mult. Uh, punctul unic de contact este un uh, aranjament foarte avantajos pentru toată lumea din acest domeniu. De ce sprijinim aceste puncte? Păi, ă, motivul este unul tactic, de, pe de o parte, că dacă ai un punct de contact unic într-un stat membru, e mult mai uh, ușor să faci schimb de date criptate, pentru că uh, se va face mai ușor uh, schimbul de chei de decriptare. Dar, uh, în plus, aceste puncte reprezintă și un fel de verificare a uh, Uh, calități înainte să fie transmise ordinele către furnizori. Fără acestea, nu știu, am, am primit ordine care, în care lipsau um, uh, semnăturile sau alte informații relevante, dar dacă există acest punct unic de contact, actorii aceștia din sectorul public fac o verificare oficială, formală și calitatea ordinelor care chiar ajung la furnizor se va îmbunătăți și atunci uh, timpul uh, pentru, um, necesar pentru procesarea ordinelor și pentru a preda datele va fi mai scurt. Apoi, ce mai vedem? Mai vedem eventuale dezavantajele unui fax. Gândiți-vă că primiți asta de la o autoritate publică care caută o perioadă dispărută, o persoană dispărută. Ce faci? Păi suni și vezi dacă nu poți să întrebi uh, ce caută exact. Iată, faxurile reprezintă o tehnologie a mileniului trecut și nu prea am dorit să o mai uh, revină. Încă un lucru, când vorbim despre un schimb sigur de informații, nu vreau să intru într-un detaliu cu privire la ce există în Europa the ability to find out who has been sending the order and secondly... Mesaj din partea interpreților ne pare rău, timpul nostru s-a scurs și din păcate trebuie să continue reuniunea în uh, engleză. 830 a fost punctul maxim uh, acceptat. Ierarhia noastră nu mai acceptă întârzieri. Mulțumim pentru înțelegere, o seară plăcută. Yes